Je, vais de je demande à la presse, aux photographes, aux caméramans de quitter la Cere presei, fotografilor să părăsească sala pentru a începe ședința noastră de audieri. V-aș ruga să părăsiți sala. Tirez, pour que nous puissions commencer nos travaux. Merci. Bon après-midi, collègues. Bună ziua tuturor. Doamna Jeleva, bun venit la Parlamentul European. Cu toții cunoaștem scopul acestei reuniuni, audierea doamnei Jereva, în vederea evaluării aptitudinilor sale de a fi membră a Comisiei responsabilă cu cooperarea internațională, ajutor umanitar și reacția la situații de criză, portofoliu desemnat de președintele Barroso. Vă reamintesc că conform liniilor directoare conținute în anexa 17 a regulilor de procedură, noi trebuie să evaluăm competența, angajamentul european și independența personală a candidaților la comisie. Parlamentul eh, evaluează și cunoștințele și capacitatea de comunicare a candidaților. Vă reamintesc că comisarul desemnat a răspuns la un chestionar pregătitor. Răspunsurile au fost distribuite și se regăsesc în dosarul dumneavoastră. Înainte de a începe, vă reamintesc felul cum va, de se va desfășura această audiere. Începem cu o scurtă declarație a grupurilor politice în legătură cu prioritățile în legătură cu ajutorul umanitar și gestiunea crizei. După aceea, doamna comisar desemnată este invitată să facă o introducere care nu trebuie să depășească 10 minute. Această prezentare va fi urmată de uh, în jur de 2 ore și 45 de minute de întrebări cu reprezentanții fiecărui grup politic. Această dezbatere se uh, derulează conform principiului așa zis al ping-pongului. Uh, se vor pune câte șase, șase întrebări, un, răspun, un minut pentru răspunsul din partea comisarului, o întrebare suplimentară de un minut și 30 de secunde pentru răspunsul final. Cu cât întrebările vor fi mai scurte, cu atât va fi mai mult timp pentru răspuns și pentru întrebări suplimentare. Precizez că întrebările suplimentare trebuie să fie legate de răspunsul comisarului desemnat și că nu trebuie să ridice alte subiecte. Ca președinte acestei comisii și președinte a ședinței, nu ad- îmi rezerv dreptul de a nu admite întrebările suplimentare care nu au legătură cu întrebarea precedentă mai avem și un sistem de uh, intervenții spontane pe subiecte identificate de uh, orator. Intervenenții vor avea între 15 și 20 de secunde pentru a pune aceste întrebări. Pentru atribuirea timpului de vorbire se va da prioritate membrilor uh, de plin ai comisiilor și mai apoi membrilor supleanți. există și uh, un anumit timp în care candidatul poate să răspunde la anumite întrebări la care se estimează că nu a putut să dea un răspuns complet. Am invitat și uh, Comisia pentru Mediu și Comisia pentru Afaceri Externe să participe la această audiere. La final, uh, doamna candidat va face o declarație, uh, dacă dorește. Dezbaterea Uh, va fi interpretată în toate limbile oficiale. Uh, oratorii pot vorbi în limbile lor materne, însă trebuie să se țină cont de necesitatea de interpretare și să nu se, să nu se vorbească prea rapid. Uh, dezbaterea va fi transmisă în direct prin web streaming pe site-ul Parlament și înregistrarea video a acestor audieri va fi în continuare disponibilă pe site-ul Parlamentului. Aceste Uh, această audiere va fi uh, transcrisă în scris pentru un proces verbal. Acestea fiind spuse, începem audierea noastră cu declarația grupurilor politice. Domnul Filip Kaczmarek, din partea PPE-ului, are cuvântul pentru a face declarația inițială. 5 uh, Vă mulțumesc. Vă voi da câteva secunde pentru a vă pune căștile, pentru că mă voi exprima în limba poloneză, doamna președinte, doamna comisar de semnat, doamnelor și domnilor. Tratatul de la Lisabona a menționat ajutorul umanitar pentru prima dată ca o politică externă. Și pentru prima dată în istoria Uniunii Europene vom avea un comisar responsabil pentru ajutorul umanitar. Acest portofoliu reprezintă un mesaj clar că Uniunea Europeană tratează în mod foarte serios ajutorul umanitar și că vrea să își consolideze rolul în acest domeniu. Cred că este un pas corect în direcția bună și mă bucur că doamna comisar desemnat va avea acest rol. Uniunea Europeană trebuie să susțină coordonarea, coeziunea și complementaritatea acțiunilor. De asemenea, trebuie să fie pregătită pentru un lucru care devine din ce în ce mai dificil și aceste provocări sunt uh, foarte dificile, după cum am văzut anul trecut. Una din aceste provocări este uh, acordarea eficientă a ajutorului umanitar. Realitatea nu este efic- foarte eficientă în acest moment. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Berman. Vă mulțumim. Doamna Eleva, cu toții ne confruntăm cu uh, o stare de dezorganizare instituțională. Instrumentele de dezvoltare a cooperării uh, sunt sub portofoliul doamnei Ashton. Mai există și domnul Pibalex și dumneavoastră sunteți răspunzătoare de câteva puncte rămase, prin care și uh, ajutorul umanitar. Uh, acest lucru va duce la un conflict intern și la o lipsă de coerență. Uh, pentru a avea un rol uh, puternic al Uniunii Europene în reducerea sărăciei, domnul Barroso se pare că perpetuează o politică a diviziunii. Ar trebui să avem un comisar responsabil pentru toate programările. Uh, domnul Barroso ne-a uh, uh, ignorat acest apel pentru a avea un singur comisar responsabil pentru Fondul European de Dezvoltare. Cum veți asigura uh, neutralitatea și imparțialitatea ajutoarelor umanitare? Cum veți asigura uh, complementaritatea ajutorului umanitar cu dezvoltarea ulterioară. Poate înainte de a începe discuția noastră, poate puteți clarifica de, de ce atunci când ați fost eurodeputat, nu ați menționat poziția dumneavoastră de manager a firmei de consultanță în 2008 și 2009. Vă mulțumesc. Merci. La parole est Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Gheorens în numele ALDE. La... Mulțumesc, domnul președinte. Sarcina viitorului comisar pentru ajutorul umanitar va fi importantă și dificilă în același timp. Importantă pentru că e vorba de reacția situațiilor, la situațiile de criză și dificilă pentru că reacția trebuie să fie rapidă și imparțială. Ținând cont de răspunsurile pe care le va da doamna comisar, uh, acțiunea umanitară trebuie să fie imparțială. Acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilități militare și umanitare și trebuie să facă în așa fel încât acțiunea umanitară să nu fie deranjată de celelalte dimensiuni în uh, acțiunea Uniunii Europene. De obicei, acțiunea dumneavoastră reprezintă o reacție la un eșec, dar eșecul trebuie să fie și un punct de plecare. De aceea, acțiunile de reabilitare, de reconstrucție și de dezvoltare trebuie să fie bine coordonate. Deci veți fi judecată conform capacității talentului dumneavoastră de a um, lucra ca parte a unei echipe și aș dori să vă întreb care sunt posibilitățile și limitele în calea acțiunii dumneavoastră, având în vedere modul în care este organizată Comisia în momentul de față. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Keller din partea verților. Mulțumesc. Aș dori să subliniez câteva elemente importante pentru grupul nostru. O mare parte din dezastrele cu care vă veți confrunta sunt cauzate de probleme structurale pentru care Uniunea Europeană este măcar parțial responsabilă. Uniunea Europeană și dumneavoastră ca comisar nu trebuie să uitați aceste cauze ale, ale dezastrelor și să nu uitați nevoile din ce în ce mai mari care apar ca rezultate a schimbărilor climatice ne dăm seama că frontierele dintre ajutor umanitar și securi... asigurarea securității nu mai sunt clare. Având în vedere faptul că Bulgaria, a cărui ministru sunteți, încă nu are o strategie pentru asistență în caz de dezastru și este singura țară care nu, se, se, um, care nu își respectă obligațiile în acest sens și nu participă în uh, echipele europene de a capacităților. Cum, uh, având în vedere aceste lucruri, cum veți promova chestiunile legate uh, de um, uh, cooperare internațională? Într-un interviu din Financial Times Germania ați spus de ce în declarația dumneavoastră de interese nu este completă ați fost eh, suficient de transparentă, după părerea dumneavoastră, și nu credeți că ați putut fi mai transparentă de atât? Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Sadil din partea eh, conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte în numele unui nou grup uh, în Parlamentul European, uh, grupul conservatorilor și uh, reformiștilor, aș spune următoarele lucruri. În primul rând, pregătirea pentru situațiile de criză. Trebuie să găsim o cale de a avea rezerve strategice în anumite zone ale lumii pentru a fi pregătiți pentru crize. Aceasta trebuie să fie responsabilitatea dumneavoastră. În al doilea rând, trebuie să fim pregătiți și pentru crize alimentare. Uh, Uh, o criză care va, apri, va apărea în cornul Africii, în Etiopia. Avem nevoie și acolo de facilități de stocare și avem nevoie de mai mulți bani decât avem la dispoziție acum și aceasta va fi responsabilitatea dumneavoastră. Și în al treilea rând, trebuie să ne concentrăm asupra unor ONG-uri. Uh, eu sunt fan al ONG-urilor, a sectorului uh, non-guvernamental pentru că ONG-urile fac o treabă foarte bună, dar nu toate trebuie să fie tratate în mod egal. Unele au un comportament pe care nu putem susține. Trebuie să găsim o modalitate de a face diferențe între cele care, cu care merită să cooperăm și cele care nu fac decât să își cheltuie bugetul pe uh, cheltuieli administrative și, de fapt, acțiunea lor nu este eficientă. Și aceasta va fi responsabilitatea dumneavoastră deci voi aborda aceste trei elemente prin întrebările mele următoare. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Zimmer din partea grupului GUE. Frau Jeleva, wir begrüßen die zusammen... Stimată doamna Jeleva, suntem bucuroși că ajutorul umanitar și protecția civilă și reacția la situațiile de criză sunt acum un singur portofoliu, considerăm că astfel Uniunea Europeană poate să-și folosească mai bine competențele și să fie mai activă. Grupa, grupul nostru în Parlamentul European un grup de stânga, ne interesează, este interesat de felul în care doriți să organizați fondurile care pot, fonduri suplimentare care ar putea duce la o putere de acțiune și mai mare a Uniunii Europene, pentru că până acum am auzit că există foarte multe afir, um, afirmații din partea statelor membre că doresc să participe la anumite fonduri europene, până la urmă însă nu participă concret la aceste contribuții. Vrem să știm așadar în ce măsură prevenirea crizelor este parte din portofoliul dumneavoastră și în ce măsură considerați că aveți competențe și în combaterea efectelor schimbărilor, schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare sau țările sărace. În ce măsură de asemenea sunteți gata să uh, verificați ca instrumentele Uniunii Europene, mai ales uh, instrumentele Băncii Europene de Investiții, sunt folosite în scopuri eficiente pentru ca ajutorul umanitar, dar și ajutorul pentru reacții la situațiile de criză sau prevenirea crizei să poată fi folosite în scopul în care au fost atribuite. Mă refer aici, de exemplu, la facilitatea de un miliard care a fost uh, alocată după tsunami acum uh, un an, însă țările nu au fost în stare să folosească și s-a întrerupt aici uh, intervenția vorbitorului. Je donne la parole à Madame Sinclair de... Are cuvântul din partea EFD, doamna Sinclair, un minut jumătate. Madame Sinclair. Doamna Sinclair nu este? Atunci dau cuvântul doamnei Jeleva pentru declarația sa politică inițială. Vă rog, aveți 10 minute. Mersi, madame la présidente. Madame la... Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă raportor permanent, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici în calitate de comisar desemnat. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană va intra într-o nouă eră. Aceasta deschide oportunități enorme pentru instituțiile europene pentru ca să aducă Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi și pentru a spori rolul Europei în calitate de actor global. Întotdeauna m-am implicat pentru o Europa puternică și unită, care se implică pentru valori, cum ar fi demnitatea și solidaritatea, și eu consider că este un privilegiu faptul că mi-a fost acordată responsabilitatea de a reprezenta solidaritatea europeană și valorile europene atât în interiorul cât și în exteriorul frontierelor Uniunii Europene. Am fost aleasă de două ori uh, ca deputat în Parlamentul European și de aceea știu cât de important este dialogul cu această instituție. Parlamentul a fost întotdeauna un actor eficient, rapid și un sprijin important în acest uh, domeniu. Sunt de aceea convinsă că trebuie să continuăm această cooperare fructuoasă Continuând ceea ce au făcut predecesorii mei Emma Bonino, Paul Nielsen, lui Michel, Carl de Hoch și Stavros Dimas. Această cooperare va fi esențială, pentru că acum suntem confruntați cu o dublă provocare a schimbărilor climatice și a crizei economice. Conflictele și dezastrele naturale nu cunosc frontiere. În momentul de față există 42 de milioane de persoane strămutate în toată lumea. Numărul dezastrelor legate de schimbările climatice s-a triplat în, urmul, în, ultimele 30, în ultimii 10 ani. În Europa, catastrofele naturale duc la un număr enorm de tragedii umane și costă contribuabilor europeni 15 miliarde de euro pe an în țările în curs de dezvoltare, mai ales persoanele cele mai vulnerabile, cum ar fi femeile, copiii sau săracii, sunt întotdeauna loviți cel mai puternic. Din cauza acestor scenarii dramatice, Uniunea Europeană trebuie să își construiască o capacitate puternică de reacție la situații de criză. În perioada crizei economice trebuie să folosim însă resursele la maxim. De aceea consider că pilonul politicii mele trebuie să fie coordonarea. Portofoliul meu viitor îmbină o poziție puternică internațională cu resursele și expertiza Comisiei și a statelor membre în domeniul ajutorului umanitar și al protecției civile, așa cum s-a prevăzut în raportul Barnier din anul 2006. Aceasta este o bază extrem de importantă pentru a spori eficiența răspunsului și reacției la crize a Uniunii Europene și pregătirea Uniunii la, pentru a lua acțiuni concrete. Ceea ce ne dorim noi este să dăm un răspuns rapid și justificat la orice fel de criză. Pe scena internațională vreau să colaborez cu o serie mm, largă de parteneri, mai ales cu Națiunile Unite, cu OHA sau cu programul World Food, cu UNHCR, cu UNICEF-ul sau cu o serie mare de organizații regionale. Stimați deputați, Consensul european despre ajutorul umanitar oferă Uniunii, Europene, Uniunii Europene posibilitatea de a-și dezvolta o politică concertată. Aș dori să continui cu această politică și nu mă voi sfii să transmit mesaje clare către regiunile de criză sau capitalele afectate. De aceea, consider că este nevoie de o colaborare strânsă cu un alt reprezentant, doamna Catherine Ashton. Permiteți-mi, vă rog, să vă expun câteva din prioritățile mele în acest domeniu. Mă voi implica pentru sporirea efectului dreptului uh, umanitar internațional. Este vorba aici de măsurile și metodele violente folosite în timp de război, cum ar fi și violența sexuală, pe care încer- vom încerca să le eradicăm. Voi, mă voi implica, de asemenea, pentru accesul la persoanele în uh, nevoie. Nu este suficient să disponibilizăm fonduri. Pentru a putea cu adevărat să ajutăm, trebuie ca actorii umanitari să fie capa, în, în măsură să și acționeze și să lucreze. Ultimul punct este absolut necesar, pentru că foarte des uh, guvernele neagă însăși existența situațiilor umanitare în cadrul granițelor proprii. În acest context, aș dori să lucrez la capacitatea de acțiune a uh, a persoanelor care oferă ajutor umanitar în Eritrea, în Darfur și în alte regiuni. Trebuie o separare foarte clară însă a activităților militare și umanitare. Din ce în ce mai des, actorii militari creează strategii pentru, așa zis, a câștiga inimile populației. Dar prin aceasta se creează o confuzie între rolul militar și rolul umanitar și se sporește, se crește pericolul ca actorii umanitari să devină ținta atacurilor militare. În acest context, aș dori să, să îmbunătățesc uh, siguranța actorilor umanitari la fața locului. În 2008 au fost omorâți 122 de persoane care oferau ajutor umanitar, ceea ce înseamnă mai multe victime decât la căștile albastre. Pentru aceasta este pentru mine o prioritate absolută, astăzi și acum, să fac ceva pentru aceste persoane care oferă ajutor umanitar și oferă un serviciu profesionist și au plătit cu viața pentru acest lucru. Afganistanul, Gaza, Sri Lanka, Darfurul și Somalia, Chadul sau Republica Democrată Congo sunt numai unele dintre exemplele pe care aș vrea să le numesc în acest sens pentru că acolo există problema pe care tocmai am, de, am expus-o înainte. Pentru a putea aborda toate aceste cazuri complexe, una dintre sarcinile mele principale va fi să rezolv această problemă și vă mulțumesc pentru toate propunerile sau toate comentariile pe care le veți face în acest sens. Trebuie să dăm speranță pentru un viitor mai bun. Când tocmai a trecut o criză gravă, atunci vom putea spune că am făcut ceva, când am, într-adevăr, am reușit să îmbunătățim lucrurile. Atunci vom putea să facem o trecere importantă de la ajutorul de urgență la reabilitare și apoi de la reabilitare la speranță. De aceea, una din prioritățile activității mele va fi să reușesc să garantez o intervenție europeană bun, bine coordonată și justificată. Pentru aceasta voi colabora cu comisar, vice, vicepreședinta Comisiei Ashton și cu domnul Pibalx. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește protecția civilă, consider că este o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană să acționăm în acest fel. Important este însă să avem o mai bună pregătire, o mai bună coordonare. Fiecare stat membru este răspunzător de protecția sa civilă, însă dacă avem o informație despre numărul de bombardamente, numărul de spitale și așa mai departe, de, despre infrastructura în locul care ne interesează, vom putea mult mai bine să acționăm și vom putea să reușim să ne ajutăm unii pe alții mult mai bine. În aceasta văd eu sensul noi clauze de solidaritate. Consider că acesta este și inima solidarității europene. Printr-o colaborare strânsă cu doamna Malmström, îmi doresc să modernizăm mecanismul comunitar de protecție civilă și încerc, voi încerca să participe la acest mecanism toate părțile interesate. Vom avea un grup de lucru care să poată coordona toate aceste unități în moment de criză pentru a putea ajuta direct cetățenii um, aflați în regiunile afectate în afara Uniunii Europene. Aceasta va fi o abordare globală care va reuși să acopere tot ciclul începând de la prevenire până la reconstrucție. Și în final, dar nu în ultimul rând, după o amplă consultare, voi prezenta cu siguranță o propunere pentru punerea pe picioare a unui corp de voluntariat și voluntari europeni așa cum o prevede tratatul de la Lisabona. Aș dori, deci, să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a fost întotdeauna gata să creeze o un, capacitate de uh, reacție rapidă și de răspuns la situațiile de criză. Uh, Dumneavoastră v-ați implicat pentru ajutorul umanitar, pentru pregătirea în caz de catastrofe naturale și ați cerut Comisiei să creeze structuri mai puternice și capacități mai solide în domeniul protecției civile. Prioritățile mele politice se, sunt uh, construite pentru a putea să facă fața așteptărilor dumneavoastră și pentru a putea să Meze, o cooperare bună cu dumneavoastră. Mă bucur de această colaborare viitoare cu dumneavoastră, cu statele membre ale Uniunii, într-un efort comun pentru a ne asigura că acest nou portofoliu să se transforme într-o adevărată îmbunătățire. Sprijinul pe care îl vom oferi noi trebuie să treacă dincolo de ajutorul material. Trebuie să dea speranță oamenilor pentru un viitor mai bun și mai sigur. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Acum uh, avem uh, o sesiune de 5 minute, conform procedurii spontane de luare a cuvântului, privind deficitul umanitar și problema și chestiunile de resortul diferitelor portofolii în comisii și legătura între ajutorul de urgență și dezvoltare. Domnul Guerrero, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să o rog uh, pe doamna Jeleva să ne spună care este punctul său de vedere în legătură cu programele de reabilitare care fac tranziția între uh, reacția imediată la criză și întrebarea a fost. Cu, cum vedeți cooperarea cu diverse organisme regionale și mai ales cu onu în privința ajutorului umanitar mai ales în situații de urgență care va fi rolul dumneavoastră în cazul dezastrelor naturale sau a unei catastrofe uh, umanitare. La parole est à monsieur Svensson. Are cuvântul domnul Svensson. Tack så mycket. Det finns grupper som exempelvis Vă Vă mulțumesc foarte mult. Există foarte multe grupuri, cum ar fi romii și refugiații, care sunt denumite grupuri ilegale. Sunt oameni care au nevoie de ajutor umanitar. Vorbim deseori de ajutor umanitar, umanitar în afara granițelor noastre, însă ce se întâmplă cu uh, interiorul Uniunii? Are cuvântul acum domnul Lansdorf. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt uh, parte a grupului de colaborare cu ONU. Vreau să vă întreb cum vă imaginați colaborarea cu UNHCR, cu Comisarul pentru Refugiați și cu UNICEF, mai ales în ceea ce privește copiii în situații de criză, în regiuni de criză. La parole este a monsieur Fisas Ayala. Are cuvântul domnul Fisas Ayala. Este ultima întrebare spontană. Vă mulțumesc aș dori să știu ce diferență vedeți între cooperarea internațională și ajutorul mm, de dezvoltare din portofoliul domnului Pibalgs. Are cuvântul acum doamna Jeleva, 3 minute. Thank you very much. So I would like to start uh, by saying Vă mulțumesc. Aș începe prin a spune că echipele umanitare sunt uh, un lucru foarte important în noul meu portofoliu. Nu văd uh, o problemă foarte mare datorată diviziunii între ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, că există două portofolii, pentru că în trecut am avut practici foarte bune în cazul statelor non-ACP, unde cele două portofolii erau separate și lucrurile au funcționat foarte bine. Mai concret, în legătură cu întrebările care mi-au fost puse, în legătură cu programul de reabilitare. După cum știți, în portofoliul nostru, în cadrul bugetului de ajutor umanitar, există un al treilea pilon, intervențiile în caz de dezastru. Și vrem să consolidăm legătura între reabilitare, ajutor um, și ajutor pentru dezvoltare. Bineînțeles că există o natură diferită a celor două politici, ajutor pentru dezvoltare și ajutor umanitar. Ajutorul umanitar are uh, rolul de a salva viețile omenești și în cazul politicii de dezvoltare, care include și problema reabilitării, avem nevoie de susținerea actorilor statali din statul uh, respectiv. Deci eu aș dori să subliniez foarte mult cooperarea în statele respective cu autoritățile locale, însă acest lucru uh, depinde în primul rând de colegul meu, domnul Pibals. Uh, organizațiile regionale și ONU acum văd un avantaj real acum în cadrul portofoliului meu pentru cooperare internațională, pentru că acest lucru înseamnă o cooperare mai bună cu ONU, în special cu organizațiile internaționale ale ONU care lucrează pe teren în domeniul asistenței umanitare. Și de asemenea, în cazul refugiaților, și persoanelor deplasate. Doamna Geleva, uh, trebuie să respectați și dumneavoastră timpul de vorbire. Nous allons maintenant commencer la première... Euh, Acum vom începe prima rundă de întrebări și răspunsuri. Vă reamintesc structura 45 Întrebarea 45 de secunde, răspunsul 1 minut 30, și vom avea o întrebare suplimentară de 30 de secunde cu un răspuns de 30 de secunde. Deci, urmează domnul Gay Mitchell. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, doamna Jereva. Nu totul are legătură cu banii în area dumneavoastră de responsabilitate. Se pune mult accentul pe uh, pregătire și pe o atitudine proactivă pentru a anticipa anumite necesități. Cum veți lucra în mod activ? Ce veți face pentru a ne asigura pe noi Parlamentul că nu veți doar reacționa la o situație, ci veți anticipa ceea ce se, trebuie, se va întâmpla, în special în legătură cu dezastrele de mediu sau legate de climă. voi, voi răspunde foarte concret că sunt deschisă dialogului cu Parlamentul și sunt de acord în totalitate cu dumneavoastră că trebuie să fim activi și să nu accept, așteptăm până se va întâmpla criza. În acest sens, după cum știți, criza și răspunsul nostru imediat în cazul crizei este bazat pe analiza necesităților. Acum, atât protecția civilă și ajutorul umanitar sunt în același portofoliu și putem asigura o coordonare mai bună pe teren între sediile principale și experții de pe teren și în mod și mai important, important putem să ne asigurăm că evaluările vor fi centralizate. Cred așadar că nu lucrurile ne țin de fonduri atât de mult, dar există și posibilitatea unei cooperări consolidate la toate nivelurile. Domnule Mitchell, aveți o întrebare suplimentară? Mulțumesc, doamnă președinte. Să înțeleg că atunci veți avea planuri proactive încă la care putem să contribuim și noi pentru a preveni uh, aceste crize, nu doar în cazul în care va uh, apărea o criză. Este bine să avem și posibilitatea de a dezvolta scenarii, nu, să nu reacționăm doar la crizele care sunt în desfășurare. Și acest lucru este posibil în cadrul serviciilor noastre deja existente în cadrul comisiei. Direcția Generală ECO are posibilitatea să pregătească de dinainte o uh, evaluare a crizelor uitate, ceea ce ne dă posibilitatea de a planifica mai bine, să dezvoltăm o programare mai bună și să fim pregătiți de dinainte. Eu aș spune că există asemenea posibilități acum să unim atât problemele tehnice cât și mijloacele tehnice în situații concrete, dar și cu pregătirea scenariilor de dinainte Uh, pentru dezastre legate de schimbarea climatică, de exemplu. Cashman, vous avez la parole. Cashman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Jeleva, după cum știți, au existat o felul de zvonuri și contrazvonuri. Însă noi, în această comisie, trebuie să uh, tratăm doar cu faptele. În declarația dumneavoastră de interese pe care ați semnat-o în legătură cu codul de conduită al comisarilor, ați omis ceva? Există ceva ce doriți să ne spuneți acum sau există anumite interese de afaceri pe care nu le-ați declarat în acest moment? Vă mulțumesc, doamna Șeleva. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cashman, pentru această întrebare și vă spun anticipat că, în general, niciodată nu fac comentarii în legătură cu zvonurile din presă sau în legătură cu viața mea privată. Suntem aici pentru a discuta problema ajutorului umanitar și a răspunsului în situații de criză și felul cum ne putem pregăti pentru a avea o viziune mai bună pentru viitor în aceste domenii și de asemenea să discutăm cum îi putem ajuta pe cei care suferă, dar pentru că sunt aici astăzi și nu am nimic de ascuns, nu există nicio întrebare la care să nu pot să răspund în fața comisiei dumneavoastră, vă asigur că sunt o persoană publică din anul 2007 am declarat uh, uh, tot ceea ce am fost obligată să declar și vă spun că toate zvonurile împotriva soțului meu sau împotriva mea sunt uh, total nefondate. Eu cred că putem să ne concentrăm acum pe subiectul acestei audieri. O întrebare suplimentară, domnule Cashman? Are acum domnul, cuvântul domnul Görens. Merci, madame la présidente. Ma question concerne la... Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea se referă la capacitatea de reacție a Uniunii Europene în fața situațiilor care necesită o intervenție a departamentului dumneavoastră. Fiind dat că în mare parte, capacitățile în acest domeniu vin din partea statelor membre, pentru că Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu. Întrebarea mea este dacă aceste capacități de reacție la situații de conflict sau la situații de catastrofe naturale și logistica pe care o avem este suficientă. Cum vreți să, pute- să acoperiți deficitul existent în acest domeniu? Doamna Jereva, aveți cuvântul. ESTA mm, in no cases enough. În niciun caz, într-adevăr, ce avem la dispoziție nu este suficient. Suntem confruntați cu o perioadă foarte dificilă, nu numai din punct de vedere al crizei economice și financiare, ci și din cauza schimbărilor climatice care trebuie să fie abordate în mod serios. Acestea provoacă și ele catastrofe naturale. În acest sens, aș dori să vă răspund că, având în vedere că protecția civilă și ajutorul umanitar se află acum într-un singur portofoliu pentru prima dată, vreau să vă asigur că voi face tot posibilul pentru a avea o Uniune mai bine pregătită în ceea ce privește reacția, dar nu numai în ceea ce privește reacția, ci și pregătirea, formarea trainingurile, pentru a folosi toate capacitățile pe care mi le oferă acest portofoliu și voi cere și statelor membre să fie mai active în pregătirea lor în acest domeniu. Și le voi cere de asemenea să contribuie la nivel european și vom putea folosi uh, pilonii respectiv în acest domeniu și instrumentele pe care le avem pentru a ne crește capacitatea de acțiune și pentru a ne pregăti mai bine. Follow-up question from... O întrebare suplimentară din partea domnului Görans. Da, întrebarea suplimentară se referă la repartiția sarcinilor între statele membre. Uh, doriți să invitați statele membre să facă un efort într-o marjă dată, astfel încât eforturile unora să poată să se compare cu eforturile altora. Acesta este felul în care vreți să acționați, deci un procent din PIB, de exemplu, în ceea ce privește finanțarea capacităților de reacție la catastrofe? Doamna Jeleva. Reacția la dezastre și catastrofe în momente de criză este, în primul rând, o responsabilitate națională. Acum, uh, având în vedere programul de la Stockholm, avem posibilitatea de a ne pregăti mai bine la nivel european instrumentele și reacția la situațiile de criză, arătând, dând dovadă de solidaritate. Pot să vă asigur că prin proiectele pilot, îmi pare rău, spune doamna președinte, trebuie să respectați timpul, are cuvântul doamna Sargentini. Thank you, Chair. Madam Geleva, um... Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Geleva, ați spus că sunteți o persoană publică acum. Persoanele publice nu au o viață privată financiară și, de asemenea, soților nu trebuie să se supună codului de conduită. Dar a, nu ați răspuns la întrebarea inițială. De ce nu ați menționat interesele noastre financiare la Global Consult în 2008 și 2009, participarea dumneavoastră la firmă, pe, când, în continuare, în Registrul Comerțului Bulgar erați manager și proprietar al acestei firme? Thank you for repeating this again. Uh, I would like... Mulțumesc pentru că ați revenit asupra acestei întrebări. Pot să vă asigur că am declarat tot ce am avut de declarat la acel moment, pentru că puteți vedea și confirmarea din partea instituțiilor financiare și Agenției pentru Venit din Bulgaria. Am pregătit un dosar cu documente oficiale de la fisc sau uh, alte documente, atât în bulgară cât și în engleză, pentru că am, mă așteptam să primesc această întrebare care a fost provocată, de fapt, de o scrisoare trimisă de către colegul, colega mea uh, bulgar, uh, Antonio Parvanova. Pot să vă asigur că în Bulgaria avem instituții, instituții financiare, care au verificat totul, iar declarația mea de venit sau uh, declarația mea cu privire la conflictul de interese a fost verificată atât de Parlament cât și de aceste instituții. Există în Parlamentul Bulgar o comisie similară cu a dumneavoastră care a luat decizia că totul este în regulă și că totul este perfect în conformitate cu legea bulgară. Bineînțeles că puteți să vă uitați la acest dosar cu documentele oficiale dacă doriți, dar eu chiar nu am nimic de ascuns iar această companie nu funcționa la acea vreme și puteți vedea acest lucru confirmat de către fiscul de la noi din țară. Doriți o întrebare suplimentară? Da, vă rog, doamnă președinte. Dacă ați fi anticipat această întrebare, acest lucru ar fi făcut mai simple lucrurile pentru această comisie, pentru că ați fi spus ceva în cele 10 minute despre aceasta. Întrebarea mea suplimentară este, ați vândut firma Global Consult și cât ați luat pe ea? Și dacă ați vândut-o, de ce nu ați declarat această vânzare? Doamna Jeleva. Um, it is, uh, the company isn't, uh, is declared. Compania este declarată ca atare, înregistrată la Registrul Comerțului, uh, nu are însă activitate, nu a avut activitate pe piață. Puteți vedea acest lucru din documente. Fiind dat că este un subiect foarte important, aș dori să răspund această întrebare în bulgară. Da, numai că acum nu mai aveți timp să răspundeți, spune doamna președinte, va trebui să răspundeți în altă, la altă întrebare. Bine, atunci luăm timp suplimentar pentru ca să spuneți, răspundeți la întrebare în limba bulgară. I can answer the question? Deci pot să răspund la întrebare, da. Mulțumesc, aș dori să răspund așadar la această întrebare, pentru că mi-ați spus-o deja a doua oară. Este vorba de acuzații care nu sunt justificate, nu sunt fondate și care vin din partea colegei mele, doamna Antonia Parvanova, care este deputat în Parlamentul European, care a trimis o scrisoare la Comisia Europeană. Aș dori să vă demonstrez și să vă arăt toate documentele oficiale în legătură cu această problemă. Dacă doriți, pot să vă pun la dispoziție aceste documente și pot să fac acest lucru fără să folosim mai mult timp acum în această audiere pentru acest subiect, și pentru a intra în detalii care nu fac decât să ne risipească timpul pe care îl avem pentru audiere. În Bulgaria există instituții care se ocupă de auditare financiară și care se ocupă de controlul financiar al întreprinderilor, pentru ca să se asigure că normele de transparență sunt respectate. Lansez de aceea un apel aici să continuăm această dezbatere în acest cadru, care se referă la portofoliul meu pe care, care mi-a fost atribuit și vă asigur că nu am nimic altceva să vă arăt decât documentele oficiale care au fost publicate de către autoritățile oficiale din Bulgaria. Cine dorește să primească detalii pe acest subiect poate să vină să mi le ceară. Cine dorește mai multe informații poate veni în Bulgaria pentru a vedea orașul în care lucrez, unde locuiesc, pentru a cunoaște autoritățile din acea țară sau cu soțul meu, dacă dorește, și să se asigure astfel că nu este nimic ilegal la mijloc și că nu e nimic de ascuns. na humanitar na pomoșt i gubet своя život. Cred că ar trebui acum să ne concentrăm mai degrabă pe ajutorul umanitar, pentru că foarte multe persoane suferă uh, și își pierd viața în lume, în timp ce noi acum ne pierdem timpul cu astfel de acuzații non-fondate. Aș dori să mai spun încă o dată că nu există nimic ilegal în activitățile mele trecute, nici în activitățile soțului meu. Nu există nicio anchetă judiciară pe numele meu sau pe numele soțului meu. Nu știu ce v-a dat atâta bază, atâta elan pentru a-mi pune atâtea întrebări pe această temă, dar trebuie să vă spun, dragi colegi, că aceasta nu este, de fapt, sâmburele dezbaterii noastre sau cel mai important lucru al dezbaterii. Bun, spune doamna președinte, vom relua acum runda de întrebări și răspunsuri. Are cuvântul doamna, domnul Zahadril din partea ECR. Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. La începutul ședinței, în prima mea declarație, am abordat pe scurt chestiunea crizei alimentare. Aș vrea să vă întreb, doamnă comisar desemnat, care este strategia dumneavoastră în situații viitoare de criză alimentară, care este strategia pentru asistența alimentară, situații umanitare și așa mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Spune doamna Jeleva, mulțumesc pentru întrebare la nivel internațional. Știți foarte bine că încercăm uh, să urmărim reforma privind uh, Convenția pentru ajutorul uh, alimentar și Uniunea Europeană se va implica pe deplin în această dezbatere. La nivel operațional, ne implicăm în folosirea unor noi metode și modalități pentru a fi mai eficienți, mai coerenți pe teren. Aș da câteva exemple. Încercăm uh, să folosim instrumente inovante acordăm nu doar ajutor umanitar, dar și ajutor în bani pentru alimente. Încercăm să susținem și piețele locale și aș zice că am putea fi și mai inventivi. Am putea folosi metode diverse, instrumente diverse, uh, în ceea ce privește prevenirea uh, crizelor alimentare și în domeniul ajutorului alimentar. O întrebare suplimentară? Question regarding well, the procedure. Was, uh, ah, no. A follow-up answer, okay. was it? Follow-up question. Sorry. Okay. O întrebare suplimentară, deci. A Question. Nu este nicio întrebare suplimentară, atunci dau cuvântul doamnei Zimmer. Paul Jeleva. Here stimată doamnă Jeleva. Point, I wanted to make a point of order. Eu vreau să intervin pentru un punct de ordine, dacă îmi permiteți. Da, suntem martori la o dezbatere în care cred că ar fi nevoie de mai multă transparență. Numele doamnei Parvanova, membru în Parlamentul European, a fost menționat ca al unei persoane care a început cu acuzațiile împotriva doamnei Jeleva în legătură cu integritatea ei. Cred că ar fi potrivit dacă dumneavoastră ați întreba-o pe doamna Parvanova, membru în Parlamentul European, să ia poziție față de această acuzație. Da, cred că este o idee foarte bună și îmi voi folosi atribuțiile de președinte în această comisie pentru a vă da într-adevăr cuvântul, doamna Parvanova. Puteți lua cuvântul. Mm. Oui, păi, il Thank you, Madam Chair. Do I have the floor? Mulțumesc, doamnă președinte. Madam Chair, because my name was... Doamnă președinte, având în vedere că mi s-a mi s-a menționat numele, că eu am informat comisia de anumite lucruri. Aș vrea să spun următorul lucru. Mi s-a cerut să ofer anumite informații. Și ceea ce a spus doamna Jeleva nu este adevărat, pentru că dacă vă uitați la declarație pe care a trimis o acestei comisii uh, și Comisiei Europene spune și de asemenea în CV-ul său spune că această companie a funcționat din 2001-2003 și apoi din 2004 2006 până în 2007. Și nu este adevărat, pentru că dânsa a fost managerul acestor companii de pe 14 iunie 2006 până pe 9 aprilie 2009. Legislația din Bulgaria spune că în astfel de situații regulile nu sunt respectate și um, parlamentarul respectiv nu poate să ocupe astfel de poziție. Această companie a fost vândută dar nu a fost de fapt vândută, a fost rebotezată și doamna Jeleva are în continuare 60% din acțiuni. E vorba de informații oficiale pe care le-am primit și care au fost analizate de avocați. Am văzut că și Financial Times a analizat aceste date și a comunicat, le-am comunicat tuturor. Deci nu eu am spus aceste lucruri, nu cred că am făcut nimic rău. N-am făcut decât să ofer aceste informații Comisiei pentru a evita viitoare greșeli. Mulțumesc foarte mult! Madame. Mulțumesc! You have the floor to answer this observation, this very important Doamn, eh, aveți cuvântul acum pentru a răspunde la aceste afirmații, pentru că, dacă bine am auzit, nu e vorba de zvonuri, e vorba de documente oficiale care arată că declarația doamnei comisar desemnat nu respectă legea bulgară. Asta spuneți? Doamnă Jeleva, vă dau la fel de mult timp cât a avut și doamna Pervanova la dispoziție pentru a răspunde. Eh, da eh, eh, Pervanova, Mulțumesc, doamnă președinte. Nici doamna Pervanova, nici eu nu suntem juriști. Deci, eu repet și insist în a spune că am la dispoziția dumneavoastră acest dosar care conține toate documentele și documentele respectă legea bulgară. Sper că această comisie va dezbate, va dori totuși să dezbată chestiunile de fond și voi cere colaboratorilor mei să vă distribuie documentele. Pot doar să vă spun că această, această firmă nu mai funcționează, nu mai are activitate de multă vreme și, conform legislației din Bulgaria, am declarat acest lucru și pot să demonstrez acest lucru pe bază de documente. Nu cred că mai e nevoie să repetăm de o sută de ori același lucru. Nu știu care sunt uh, practicile comisiei dumneavoastră, nu știu dacă e nevoie de astfel de declarații, dar vă rog să analizați situația pe baza documentelor. Dacă aș fi încălcat legea, autoritățile bulgare ar fi observat acest lucru și ar fi făcut public acest lucru. Deci, permiteți-mi să vă asigur că instituțiile financiare și tribunalele funcționează în țara mea. Avem instituții și organisme pentru a atesta conformitatea acestor documente. Avem o comisie parlamentară care reprezintă echivalentul comisiei dumneavoastră în Parlamentul Bulgar și dacă nu mă înșel, ne-am întâlnit astăzi pentru a vă prezenta competențele mele în ceea ce privește ajutorul umanitar. Dar, repet încă o dată, Comisia din Parlamentul Bulgariei a declarat că nu există conflicte de interese. Mulțumesc. Vom cere serviciilor comisiei să ne transmită dosarul financiar al doamnei Jeleva pentru a-l putea examina. Doamnă președinte, un punct de ordine. Cei care fac audit uh, trebuie să monitorizeze situația. Doamna Jeleva a făcut o declarație și cred că trebuie să examinăm uh, dacă doamna Jeleva uh, este potrivită pentru a fi comisar în domeniul ajutorului umanitar și dacă declarația sa financiară uh, este considerată incorrectă, putem să abordăm acest lucru la, într- printr-o scrisoare de recomandare. După ce ne vor nu este normal nici ca documentele să fie împărțite în timpul unei uh, audieri și aș cere să mergem mai departe cu audierea și dacă apar probleme legătură cu declarația sa financiară putem să le abordăm mai târziu, nu acum la audierea, această audiere. Mulțumesc! Trecem acum la audierea din partea comisiilor asociate. Nu. Pardon. Pardon. Pardon. Bon. Bon. Bon. You have a point of order? Există încă un punct procedural? Da, un punct uh, cu privire la regulamentul de procedură, vă rog. Se aici se împart documente în germană și în bulgară care nu sunt traduse și numai unei părți dintre deputați este inadmisibil așa ceva în cadrul unei audieri să se, să se împartă documente netraduse unei părți a deputaților. Este inadmisibil. Vă rog frumos să opriți imediat această procedură, să restrângeți imediat toate documentele. Je vais donner raison à... Voi da curs acestei cereri. Aș cere ca aceste documente distribuite să fie strânse înapoi de către ușier. Simer, nous allons... Are cum, acum cuvântul doamna Simer și vom reveni la structura întrebare-răspuns. Aveți 45 de secunde, doamna Simer. Uh, äh, ich hätte eine ganze Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am foarte multe întrebări uh, de specialitate pentru doamna Jeleva în legătură cu îndeplinirea portofoliului dumneiei, însă trebuie să constat că eu nu pot să fac această separare care mi-a fost cerută, pentru că transparența în comisia noastră este un principiu important care ne afectează capacitatea de decizie a unei propuneri justificate sau nu față de președintele Parlamentului, iar de aceea eu voi retrage întrebarea mea și aș vrea ca mai întâi să se clarifice acuzele care se aduc aici împotriva doamnei Jeleva, mai ales în interesul ei, și să întrerupem aici această audiere până când se creează din nou o atmosferă normală pentru a putea cu adevărat să-i punem întrebările doamnei Jeleva. Bon, euh, il me semble que nous... Mi se pare că revenim la aceeași chestiune și poate că acum această chestiune trebuie discutată în cadrul coordonatorilor și noi să ne ocupăm de problemele tehnice. Doamna Zimmer, trebuia să puneți o întreb- dacă aveți o întrebare de ordin tehnic. Okay. Ah, aș dori să avem o atmosferă în care să se poată răspunde într-un mod rațional la o întrebare. Din partea unei doamne comisar, aș dori să știu cum dorește să abordeze problema schimbărilor climatice prin faptul că acestea provoacă din ce în ce mai multe catastrofe naturale și prevenirea devine un instrument esențial. Vreau să știu dacă prevenirea sau măcar uh, diminuarea consecințelor clim, uh, schimbărilor climatice e, sunt în portofoliul dumneavoastră și dacă are un buget sau dorește să creeze un buget pentru această facilitate. Madame Geleva, vous avez la parole. Danke, Frau Zimmer. Aveți cuvântul, doamna Geleva. Mulțumesc, doamnă Zimmer, pentru această întrebare și vreau să vă mulțumesc și pentru buna colaborare cu dumneavoastră în Comisia pentru Afaceri Sociale în timpul mandatului meu ca deputat în Parlamentul European. Aș vrea să vă spun că întrebarea pe care mi-ați spus-o acum este una extrem de importantă. În discursul dumneavoastră introductiv ați spus că am putea colabora cu Banca Centrală Europeană sau cu Banca Europeană de Investiții pentru a crea o astfel de facilitate care în momentul de față nu există pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice. După cum știți, aceasta este în momentul de față o propunere dificilă. Putem face această propunere schimbând instrumentul care există în momentul de față și bănuiesc că aceasta va fi una din sarcinile noastre. Eu contez pe faptul că Parlamentul European va da uh, diverse impulsuri în acest sens, va face propuneri, pen, propuneri pentru o colaborare bună pentru instaurarea unei noi facilități. Propuneri care pot veni și din partea statelor membre sau din partea Băncii Europene de Investiții sau al altei instituții. În orice caz, fondurile din partea diferitelor instituții pentru aceste scopuri sunt binevenite, dar în momentul de față această posibilitate nu există decât în mod limitat. Trebuie să ne gândim la alte posibilități, printre care și o schimbare a bazei juridice pentru ca lucrurile să meargă mai repede și mai ușor. Est-ce que Madame Nicole Sinclair est arrivée? A ajuns cumva doamna Nicole Sinclair? Nu. În acest caz, dau cuvântul Comisiei Asociate, Comisia Mediu, reprezentată de domnul Schirakakis. Doamna Jeleva, sunt aici. Dezastrele naturale au, s-au întețit în ultimii ani și se înrăutățesc pe măsură ce înaintează schimbarea climatică. Există și um, incendiile forestiere din sudul Europei, care se înrăutățesc de la an la an, probabil cu legătură cu schimbarea climatică. Ce aveți de gând să faceți pentru a face mecanismul european pentru protecție civilă uh, mai apt să trateze aceste cazuri de urgențe pe, cu care ne confruntăm? Doamna Geleva, vă mulțumesc pentru această întrebare. Este foarte important. Îmi, aduc aminte de incendiile forestiere din țara mea, din țara vecină Grecia, și uh, suntem conștienți că vor exista cazuri chiar de, cu care ne vom confrunta deseori și în acest sens vă asigur că conform programului de la Stockholm există multe acțiuni pe care le putem lua pentru a ne îmbunătăți capacitățile pentru a fi mai eficienți și pentru a opera mai mult în, conform principiului solidarității. În principal, avem un proiect pila, pilot care folosește două aeronave pentru combaterea incendiilor forestiere. Însă, cu această revizuire a proiectului pilot, trebuie să dăm oportunități mai multe statelor membre pentru activitatea analitică, pentru a avea o viziune clară în legătură cu mijloacele și activele pe care le avem la dispoziție în domeniul incendiilor forestiere. Intensiv, subliniem cooperarea între statele membre, dar și între statele membre și comisie și aștept confirmarea Parlamentului pentru a consolida mai mult aceste capacități. Îmi pare rău, dar poate există o întrebare suplimentară. Câteva cuvinte. Comisarul anterior dumneavoastră a spus că proiectul pilot oferă răspunsuri rapide care altfel nu ar fi fost posibile. După părerea dumneavoastră, uh, aveți uh, intenția să extindeți acest proiect sau doar să-l revizuiți? Doamna Jeleva. Trebuie să așteptăm evaluarea acestui proiect și după aceea mă bazez pe comisia dumneavoastră și pe celelalte comisii, cum, cum ar fi Comisia pentru Mediu, de pentru a-mi prezenta o viziune clară dacă există nevoie de revizuire a acestui program. Programul Stockholm și comunicările din partea Parlamentului spun lucrurilor, spun lucrurile foarte clar. Ne pare rău, începem acum a doua rundă de întrebări. Are cuvântul domnul Kaczmarek pentru prima întrebare. Vă mulțumesc doamnă comisar desemnat în 2007, Parlamentul, Consiliul și Comisia au adoptat un consens european în legătură cu ajutorul umanitar. Mai târziu, pe baza acestui consens, s-a adoptat un plan de acțiuni. Ați vorbit despre prioritățile dumneavoastră, dar există și alte elemente din planul de acțiuni care vi se par importante din punct de vedere al acțiunii umanitare doamna Jelva. Bineînțeles, trebuie să facem o evaluare a acestui plan de acțiune, care decurge foarte bine. Și aș spune că un mesaj clar din partea mea ar fi că Consensul este un document politic foarte bun, pregătit de cele trei instituții. Însă acest document poate să fie îmbunătățit pentru a respecta legislația umanitară internațională, de asemenea relațiile între civil și armată, de asemenea impactul schimbărilor climatice și multe alte lucruri. Aș spune de asemenea că cu ajutorul acestei comisii și al Parlamentului vom putea ajunge la un progres semnificativ în multe din aceste domenii. Dacă există întrebări suplimentare, nu, atunci urmează domnul Berman. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toate că nu m-au satisfăcut întrebările, răspunsurile dumneavoastră în legătură cu transparența, și transparența este Uh, esențială, vă voi pune o întrebare tehnică. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu rolul Uniunii Europene în uh, criza umanitară din Golful Aden? Doamna Jeleva, aveți cuvântul? Îmi pare rău, dar nu am auzit ultima în, în propoziție. Dar care este opinia dumneavoastră în legătură cu rolul Uniunii Europene în rezolvarea problemelor din Golful Aden. Trebuie să fim foarte activi pe teren și ajutorul umanitar este bazat pe necesități. Trebuie să mergem la fața locului. Avem uh, experți de calitate și dacă voi fi confirmată de Parlament, aș dori să văd cu proprii mei ochi situația de la fața locului. Vă pot asigura că uh, sunt pregătită să vizitez uh, locul operațional pentru a vedea cum se poate acționa. A follow-up question? Întrebare suplimentară? Într-o țară cum ar fi Somalia, este dificil să se mențină neutralitatea și imparțialitatea, imparțialitatea ajutorului umanitar. Ce intenții aveți? În multe state este dificil să menții imparțialitatea și independența, însă acestea sunt uh, principii umanitare subliniate în consensul umanitar și acceptate de comunitatea internațională. De aceea le susțin și în state cum ar fi Somalia și multe altele voi încerca, în repetate rânduri, să conving autoritățile locale să ne acorde posibilitatea de a avea acces și de a acorda asistență umanitară independentă. La parole est à monsieur Gö Are acum cuvântul domnul Gerenț. Vă mulțumesc, doamna președinte. Uniunea Europeană, primul actor umanitar, este primul actor umanitar pe scară globală. Acest lucru ne oferă o autoritate și o anumită responsabilitate în uh, ONU în special. Aș întreba-o pe doamnă pe doamna Jeleva dacă vrea să dea un impuls politic nou pentru a reforma sistemul ONU pe de o parte și pe de altă parte dacă consideră că dreptul umanitar internațional este adaptat la provocările actuale. Doamna Jeleva, aveți cuvântul? Vă mulțumesc. Ona, Ocea și Odir precum și celelalte organizații ONU, sunt o parte foarte importantă a rețelei noastre care acordă ajutor umanitar. Printre altele, ONG-uri, uh, Crucea Roșie Internațională și alte organisme internaționale. Este, aveți dreptate în legătură cu reforma ONU. Nu voi avea o propunere de politică, pentru că putem avea doar un dialog cu ONU pentru a putea să îi ajutăm într-o coordonare pozitivă în ceea ce privește activitatea noastră de urmare a reformei. Însă, în același timp, acum avem posibilitatea în portofoliul meu, care include cooperarea internațională, așadar o posibilitate de a fi mai activi în cooperare cu doamna Catherine Ashton și cu comisarii Relex pentru a uh, conlucra pentru o uh, reformă transparentă și eficientă a ONU. Există o întrebare suplimentară, domnule Gerenț? Nu? Vă propun ca de acum înainte să nu mai avem întrebări suplimentare, pentru că suntem foarte în urmă cu programul. Deci vom trece la două minute jumătate pentru întrebare-răspuns. Avere acum cuvântul doamna Sergent. Madam... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, doamnă Jeleva, am venit pregătită. Și nu vreau să vă întreb despre legislația bulgară, ci vreau să vă întreb despre standarde pe care noi trebuie să le respectăm în Parlamentul European. Și am o întrebare foarte simplă. Am aici uh, un document cu privire la uh, 18 cu privire la Global Consult. Vreau să vă întreb dacă ați vândut Global Consult și, sau dacă ați schimbat numele sau și dacă sau sau dacă sunteți în continuare proprietara acestor două firme. Președinte, am hotărât ca aceste probleme să fie rezolvate de către coordonatori. Poate că n-ar fi cazul să revenim acum. Există o întrebare? Da, doamnă președinte? Înțeleg că doamna Jeleva nu a venit pregătită pentru aceste întrebări, dar ar fi trebuit să fie pregătită, pentru că a spus că anticipa să primească această întrebare. Eu am venit pregătită. Am venit pregătită și cu întrebări pe tema ajutorului umanitar, dar n-am primit niciun răspuns. Nu puteți spune că pentru că doamna comisar uh, desemnat nu este pregătită, nu pot eu acum să primesc un răspuns la întrebările mele. Mi se pare ciudat să, uh, să procedăm așa când vorbim despre transparență în această instituție. Deci vă rog frumos, doamnă Jeleva, să-mi răspundeți la aceste întrebări foarte la obiect. Bun, este ultima dată că vorbim despre acest subiect. Doamnă Jeleva, vă rog, aveți cuvântul. I'm not the owner of Nu sunt proprietara Global Consult sau al altei întreprinderi cu un nume schimbat. Nu știu de ce, de unde primiți aceste informații deci vă rog să vă uitați la documente, la Registrul Comerțului Bulgar și vă rog să veniți cu mine și să acționăm împreună pentru ca să descoperim adevărul. Vă rog, vă invit să veniți cu mine în Bulgaria să vedeți totul și putem să ne uităm la orice registru pe care îl doriți. I will help you. I, I... Vă voi ajuta să veniți la Burgas, la un oraș din care provin, să mergem acolo la Registrul Comerțului și să procedăm transparent. Voi pune la dispoziție pentru toată lumea aceste documente. Dar pentru ultima dată pot să vă explic că nu eu sunt proprietarea acestor firme și nu sunt proprietara nici acestei firme pe care ați menționat-o a doua oară. Sunteți gata să veniți cu mine în Bulgaria? Sunteți invitat acum. Salon continue e la... Vom continua, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Zah. Zahadril 45 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Înapoi, deci, la ajutorul umanitar atunci. Există o unitate foarte competentă în cadrul comisiei care se numește ECO sau ECHO, numită de alții așa. Aveți vreun plan în legătură cu această unitate pentru ca ea să devină și mai eficientă și mai bine pregătită pentru o planificare pe termen lung, de exemplu, pentru a avea planuri de urgență pentru diferitele regiuni uh, în dificultate. Doamna Jeleva, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt gata să lucrez cu toate serviciile care îmi stau la dispoziție în cadrul comisiei, pentru că, într-adevăr, este un lucru foarte important. Știu că majoritatea activității noastre este activitate operațională. Noi trebuie să oferim ajutor, să alinăm suferințe ale oamenilor la fața locului în diferitele colțuri ale lumii. Coordonarea la nivelul serviciilor este așadar foarte importantă. Aș prefera să am o coordonare mai bună, aș prefera să am un dialog mai bun între servicii. Pregătirea pe termen lung este foarte importantă, într-adevăr, pentru ca să fim mai bine pregătiți pentru crize. Așa cum am menționat înainte, doresc să putem pregăti scenarii înainte să apară crizele. Madame Strifler, vous avez la parole. Doamna Strifler, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă Jeleva, pentru ca să nu confundăm rolul între actorii umanitari și voluntari, aș dori să vă spun că consensul european cu privire la ajutorul umanitar reconfirmă directive de la Oslo și uh, celelalte directive în materie. Pentru respectarea principiului de umanitate, imparțialitate și independență, ce doriți să faceți pentru a pune în aplicare consensul în acest domeniu esențial, mai ales în Afganistan? Cum doriți să creșteți uh, dialogul, să îmbunătățiți dialogul între militari și decidenții politici, mai ales în contextul unei operațiuni cu caracter umanitar. Doamna Jeleva, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare specifică, pentru că vorbește de un subiect foarte important, care este o parte a priorităților mele, relația dintre acțiunile civile și acțiunile militare. Este foarte important să evităm o intercalare a mandatelor uh, lucrătorilor umanitari și a forțelor militare. Ați menționat cazul Afganistan. E un caz foarte important care a fost folosit uh, drept exemplu prost când uh, principiul independenței nu a fost respectat. Dar avem și un alt exemplu bun de bună practică la, în Chad, de exemplu. Eu intenționez să îmbunătățesc dialogul la primul nivel între forțele militare ale Uniunii Europene și Comisie pentru a îi angaja pe ministrii de apărare și ministrii de externe în acest dialog care să traseze liniile foarte clar între mandatul forțelor militare și mandatul uh, lucrătorilor umanitari. De asemenea, înainte de deciziile politice cu privire la um, intervenții militare, doresc să uh, existe o consultare amplă. Bun. Nu există. Ba, există întrebări. Are cuvântul acum Comisia Asociată, Comisia AFET. Domnul Pașcu. Well, thank you very much. So our Mulțumesc foarte mult. Discuțiile și logica ne indică faptul că există trei abordări ale activității dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește ajutorul umanitar și situația de criză. Una este reactivă, activă și o combinație dintre cele două. Cum intenționați să combinați aceste abordări? Doamna Jeleva, aveți cuvântul. We are seeking to have uh, integrated. Încercăm să avem o abordare integrată în care cele trei elemente sunt acoperite. Este foarte important să păstrăm această abordare. Am spus-o de multe ori în discuțiile noastre de astăzi, spunând că trebuie să fim proactivi. Trebuie să folosim prevenirea catastrofelor, care este pilonul al treilea din ajutorul umanitar, de exemplu. Dar există foarte multe elemente diferite care intră însă în categoria prevenire. Cred că putem dezvolta aceste trei componente pentru a avea nu numai o reacție rapidă, ci și în prealabil mai multe activități de prevenire, de formare profesională, de exerciții, care să implice actori noi pe care să-i avem de partea noastră, să fim mai transparenți. Aceasta înseamnă că ei vor avea la dispoziție capacități pentru a analiza în prealabil scenarii posibile de criză. Cred că avem răspundere pentru acest domeniu, cred că avem și capacitățile pentru a o face și consider că valoarea adăugată a combinării cooperării internaționale cu ajutorul umanitar și reacția de, la situații de criză este un element esențial. Est-ce que vous avez une question de suite? Aveți o întrebare suplimentară? Nu? Atunci avem sesiunea de follow-up de șase minute, dar nu am primit întrebări din partea grupurilor politice, deci o lăsăm deoparte. Așa că vom uh, trece la întrebări și răspunsuri de 3 minute și jumătate. Apoi din nou follow-up questions. Doamna Crețu am să mă întorc la întrebarea colegului nostru <clears throat> de la comisia de mediu care se referea la incendiile din sudul europei dar mai sunt și inundațiile evenimente transfrontaliere cu care statele membre nu, nu se descurcă de unele singure. aș vrea um, în opinia mea răspunsul ar fi fost chiar în cuvântul dumneavoastră de început în care ați spus că susțineți înființarea unui corp de, european de protecție civilă deci cred că acesta ar fi fost răspunsul la întrebarea colegului nostru de la mediu. Cum veți convinge Comisia și statele membre să aloce fondurile necesare acestui corp european de protecție civilă, având în vedere că e și așa greu să se țină angajamentele și promisiunile față de, uh, pe care le avem față de țările cele mai sărace. Mulțumesc foarte mult. Madame Jeleva, vă la parol. Doamne Jeleva, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebare. Foarte interesantă. Discuțiile merg bine din 2006 încoace și am spus deja că datorită Parlamentului și discuțiilor uh, pe această temă am inițiat deja proiecte și Bineînțeles, dialogul și cooperarea între statele membre pot fi aprofundate în acest domeniu. Putem să ajutăm statele membre să fie mai bine pregătite folosind date analitice, hărți și făcând liste uh, de active la dispoziția statelor membre în uh, situații de urgență. Știți foarte bine că încercăm, am încercat să folosim uh, cooperarea la nivelul uh, luptei împotriva focului cu uh, avioane. Uh, vara trecută am făcut acest lucru și uh, lucrurile s-au desfășurat bine. Trebuie să știm clar ce resurse avem la dispoziție și după aceea putem cere resurse suplimentare pentru că vremurile sunt dificile și Trebuie să vedem ce fonduri vom avea la dispoziție în această situație. O întrebare suplimentară. De fapt, v-am întrebat uh, dacă Uh, doriți să fiți uh, primul comisar care să inițieze această forță europeană de protecție civilă. În momentul de față, spune doamna Iergeleva, avem doar un uh, proiect pilot. Vom vedea dacă e posibil să elaborăm pe baza acestui proiect pilot pe care îl vom evalua mai întâi și se va cere avizul Parlamentului pe această temă. În același timp, însă, trebuie să fim realiști. Nu trebuie să uităm că chestiunile de protecție civilă sunt, în primul rând, de responsabilitatea statelor membre. La parole ta, monsieur Michel. Are cuvântul acum domnul lui Michel. La comisie. Doamnă președinte, doamnă comisar numit, pe scurt, în primul rând, ce instrumente puteți propune pentru a consolida respectarea dreptului uh, internațional umanitar care este încălcat fără ca Uniunea Europeană să aibă capacitatea politică de a reacționa sau măcar de a denunța. O întrebare, vedeți o legătură posibilă între um, respectarea acestui drept și, de exemplu, cur, uh, Tribunalul Penal Internațional. În al doilea rând, pot să înțeleg dorința dumneavoastră de a uh, conlucra cu agențiile ONU și sunt de acord, dar v-aș întreba cum veți face acest lucru fără a reduce rol uh, Uniunii Europene la un rol banal de ghișeu care distribuie fără uh, rol specific și fără vizibilitate. Acest lucru este foarte important. Doamna Jeleva. Thank you, Mr. Uh, Michel. Um, first of all, uh, Mulțumesc, doamne Michel. Mai întâi vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat chestiunea foarte importantă a dreptului umanitar internațional. Știți mai bine decât mine că în anumite cazuri nu putem folosi alte mijloace, alte instrumente decât pur și simplu diplomația pentru a convinge autoritățile politice, autoritățile locale pentru a ne permite accesul pentru operațiunile umanitare. Dar având în vedere că ați menționat instrumentele, aș spune că nu în mod tradițional, dar în practică se folosește, s-a folosit instrumente de stabilizare și alte tipuri de instrumente putem folosi toate forurile internaționale pentru a cere o mai bună respectare a dreptului umanitar internațional, trebuie să subliniem faptul că respectarea dreptului umanitar internațional este foarte importantă și pentru securitatea celor care lucrează în domeniul umanitar, pentru respectarea accesului pentru acțiuni umanitare și, nu în ultimul rând, pentru ca acțiunile noastre să fie eficiente. Deci, voi susține această uh, orientare. Aveți o întrebare suplimentară, domnule Michel? Nu. Are cuvântul acum doamna Levin. Mulțumesc, doamnă Jeleva. Aș uh, mă întreb cum aveți de gând să aplicați um, strategia europeană în uh, statele care au risc de dezastre naturale, având în vedere că nu există fonduri suplimentare și uh, dacă recunoașteți că schimbările climatice sunt uh, datorate acțiunii oamenilor, ce aveți de gând să faci din țările curs de dezvoltare pentru a preveni cauzele dezastrelor? Mă gândesc, de exemplu, la tăierea ilegală a pădurilor. Doamnă Jeleva, aveți cuvântul. Acum, Mulțumesc. Într-adevăr, schimbările climatice sunt un dezastru de origine umană. Nu cred că este... Nu, comisarul pentru acțiuni umanitare trebuie să ia astfel de decizie, pentru că, după cum ați spus, nu avem fonduri suplimentare la dispoziție pentru asta. Ceea ce putem să facem este să încercăm ca aceste chestiuni să fie mai bine conștientizate, să fim uh, activi la nivel politic, la nivelul dialogului politic și pot să vă asigur că în calitatea mea de ministru de externe al Bulgariei am fost și eu la conferința de la Copenhaga, am urmărit uh, dezbaterile de acolo. Putem uh, să fim mai activi în țări terțe, în vedere că cunoaștem situația financiară și faptul că nu pot să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. În același timp, nu trebuie să uităm faptul că ajutorul umanitar nu este decât un mod de a ajuta pe oameni. Nu este singura soluție pentru toate problemele și toate suferințele. Madame Levin, was that, was that, you have a follow-up question? O întrebare suplimentară? Minister. Ați menționat faptul că ați fost ministru de externe al Bulgariei. Aș vrea să faceți observație în legătură cu faptul că Bulgaria nu oferă ajutor umanitar. Eleva. Thank you for Vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat uh, acest lucru. În momentul în care am uh, ocupat această... am intrat în funcție, m-am mirat și eu că nu, în cadrul ministerului nu aveam niciun grup, niciun birou pentru acest aspect, dar este o problemă caracteristică tuturor noilor membri ai Uniunii Europene și pot să vă asigur că în următoarele, când cele șase luni în calitate de ministru de externe am reușit să creez o unitate în cadrul Ministerului de Externe care se ocupe și de politică de dezvoltare și de ajutorul umanitar. Și țările care s-au alăturat curând Uniunii Europene au semnat un act privind calitatea de donatori de ajutor umanitar. Doamna Birgit Iber Iavstram are cuvântul. Oh. Stimată doamnă președinte, doamnă Jeleva, la începutul acestei audieri astăzi ați vorbit despre consecințele catastrofelor de mediu în țările sărace și ați spus că vă doriți crearea unei capacități puternice, coordonarea fiind pilonul acestei priorități. Aș vrea să știu mai concret ce înseamnă acest lucru. <coughs> Madame Jeleva, vă să Doamna Jeleva, aveți cuvântul. Thank you, Zia. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Coordonarea este într-adevăr un cuvânt cheie. Nu numai pentru că aceste trei aspecte se reunesc acum într-un singur portofoliu, ci pentru că astăzi crizele au devenit atât de complexe încât avem foarte mult contact cu oamenii, cu experții în situații concrete. Este de aceea foarte important ca nu numai în serviciile comisiei oamenii să fie bine pregătiți pentru a reacționa la catastrofele naturale, și la situațiile concrete de criză prin elaborarea de scenarii anticipate, prin Global Assessment și Forgotten Crisis Assessment, aceste instrumente esențiale. Este însă și foarte important ca noi, în final, să avem o coordonare mai bună și la fața locului. Aș vrea să subliniez că avem servicii care lucrează foarte profesionist la comisie, dar avem și sute de experți la nivel mondial, la fața locului, care sunt capabili să găsească, să facă o analiză pertinentă la fața locului a resurselor necesare și a acțiunilor necesare în caz de criză și aceasta în câteva ore. Est-ce que vous avez une euh, question follow-up? Aveți o întrebare suplimentară? Doamnă Schneiber, Iastram, nu. Madame Patricia Toia. Are cuvântul doamna Patricia Toia. sostituisco Tirone nel mi Toia, grazie. E, signora Ieleva, lei... În răspunsul dumneavoastră, domnului uh, lui Michel, ați făcut uh, referire la securitatea celor care lucrează în domeniul umanitar. Am o întrebare directă pe această temă. Știți foarte bine că uh, au crescut, uh, a crescut numărul atacurilor uh, la adresa acestor lucrători umanitari în, uh, din cauza politicilor țărilor occidentale. Și aceste persoane sunt esențiale pentru distribuirea ajutoarelor pe teren. Deci v-aș ruga să răspundeți foarte direct, să ne spuneți ce va face Uniunea Europeană și ce veți face dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc! I mentioned Am menționat securitatea lucrătorilor umanitari printre prioritățile mele. Numai în 2008 au murit peste 100 de lucrători umanitari, au fost omorâți peste 100 de lucrători în domeniul umanitar și au pierdut viața în situații foarte periculoase. Deci noi trebuie să ne asigurăm că accesul lor este sigur pentru operațiunile noastre umanitare pe teren și, în acest sens, voi coopera cu toți actorii implicați din țările respective. Voi încerca să promovez dialogul cu toți actorii din aceste țări fie că e vorba de um, actori la nivel guvernamental sau neguvernamental. Sunt zone de conflict, zone periculoase și în același timp trebuie să facem mai multe, trebuie să ne pregătim mai bine uh, lucrătorii umanitari. M-am întâlnit cu multe ONG-uri în săptămâna dinainte de audiere și am avut o discuție foarte deschisă cu acestea. Uh, Mm, problema lor este că nu găsesc personal foarte bine format și sperăm să facem progrese în acest domeniu în um, oferirea de echipament mai bun și uh, de exerciții de formare. Doamna Toia, aveți o întrebare suplimentară? ONG. Da, în legătură cu ONG-urile. În examinarea planului intermediar care va, va avea loc în 2010, ce rol uh, doriți să acordați acestor organizații și ce, dori, ce relații doriți să dezvoltați cu acestea. Doamnă Jeleva, vă să vă... Jeleva, aveți cuvântul. Eh, ONG-urile sunt o parte foarte importantă a rețelei noastre umanitare de pe teren. Printre acestea, Avem ca, uh, organizații foarte bine pregătite la nivelul capacităților experienței și aș dori să vă spun că voi spori cooperarea cu acestea, procedurile și regulile sunt foarte bune. Nous allons maintenant donner la parole à la Acum dau cuvântul uh, doamnei Estrela, care reprezintă Comisia Envi. Uh, Signora Geleva. Vă mulțumesc, doamna Geleva. Em solicitava a Comissão. Vă mulțumesc foarte mult. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care cere Comisiei să propună o directivă în legătură cu prevenirea și gestionarea incendiilor forestiere și a cerut un centru de monitorizare pentru secetă și pentru incendii forestiere. Această idee a dumneavoastră de a avea o unitate responsabilă pentru uh, aceste uh, zone de risc este una foarte bună. Ce părere aveți de acest observatoriu pentru secetă și certificare? Acest centru de monitorizare este un element foarte important al mecanismului de protecție civilă al Uniunii. Acesta trebuie să fie susținut. Știu că Parlamentul a susținut acest lucru și programul de la Stockholm și alte documente politice menționează acest lucru. Acum, cu tratatul de la Lisabona, avem inclusă clauza solidarității și putem susține acest element ca un factor de solidaritate între statele membre și în afara Uniunii. Pentru a vă răspunde la întrebare, da, sunt pregătită dacă este dorința Parlamentului să ascult propunerile dumneavoastră și sugestiile sunt pregătite pentru un schimb de opinii uh, și să revin uh, la dumneavoastră cu această propunere. Aveți cuvântul pentru întrebarea suplimentară. Mulțumesc, am o întrebare foarte concretă, am pus-o deja. Vom avea o directivă despre prevenire și pentru gestiunea incendiilor sau nu? Așa cum avem deja pentru inundații. Doamna Jeleva, aveți cuvântul. Um, directive is very important. Directiva este un act legislativ extrem de important și pot să vă spun că există necesitatea unei discuții în Colegiul Comisarilor pentru a propune Parlamentului asemenea propuneri. Însă aș dori să aud propunerile Parlamentului, pentru că știu că Parlamentul are o inițiative foarte bune pentru a ajuta oamenii în situații de urgență. Vă pot asigura că dacă aceasta este dorința Parlamentului, voi o voi lua în considerare uh, cu toată atenția. Acum avem o sesiune de intervenții spontane, sesiune de 5 minute și care se referă la tema reducerea spațiului umanitar și uh, creșterea cazurilor de încălcări ale drepturilor omului. Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, numărul imens, dat fiind numărul imens de încălcări ale, drepturilor omului în Congo, uh, ce părere aveți, ce, s-a întâmpl- ce am făcut greșit în acțiunile ONU acolo și cu ce se poate face pentru a se evita aceste erori. Domn, domnule Stas, aveți uh, cuvântul. Vă mulțumesc. Problema din Gaza, din ceea ce, din punct de vedere al situației umanitare, situația este gravă. Un milion de oameni suferă și Israelul se asigură că ajutorul umanitar nu poate să ajungă în Gaza. Ce pași veți lua pentru a vă asigura că ajutorul umanitar va putea ajunge în Gaza? Domnul Newton Dunn? domnul comisar desemnat, sunt aici, în fața dumneavoastră. Crizele sunt, prin definiție, subite. Veți avea 27 de guverne care nu vor fi dispuse să trimită fonduri. Cât, care sunt abilita- abilitățile dumneavoastră să faceți față unui grup de oameni care nu cred ceea ce spuneți. Doamna Jereva, aveți cuvântul pentru a răspunde la aceste trei întrebări. Vă mulțumesc. În primul rând, problema Congo. Suntem conștienți de uh, reducerea spațiului umanitar de acolo și de necesitatea de a fi mai activi la toate nivelurile în încercarea de a crește cooperarea cu actorii locali. Acest lucru va fi printre primele mele atribuții după ce voi fi confirmată de Parlament. legătură cu fâșia Gaza, vă asigur că voi vizita Gaza printre primele destinații ale mele dacă voi fi confirmată. Mă preocupă situația de acolo. Știu că există multe probleme, blocada, lipsa de acces pentru operațiile umanitare. 95% din populația de acolo depinde de ajutorul nostru umanitar. Trebuie să fim mai proactivi și vă asigur că voi uh, face tot ce stă în puterea mea. 27 de state. Ca ministru de externe al Bulgariei știu cât de greu este să lucrezi în Consiliu și să ajungi la un consens. Întotdeauna există un grup care nu dorește să uh, urmeze linia majorității. Și am, sunt foarte motivate să conving uh, să-i conving pe ceilalți. Au mai cercut, cerut două persoane cuvântul, domnul Howitt. Dumneavoastră, ca și comisar, cum în activitatea dumneavoastră ca ministru de externe, cum uh, ați promovat drepturile omului în străinătate și cum vă va ajuta această experiență? Domnul Kelly are cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, uh, felicitări pentru doamna Jeleva. Întrebarea este cum va decide necesitatea de ajutor umanitar pentru state cum ar fi Zimbabwe, ținând cont de problemele umanitare deja existente acolo. Doamna Strifler. În legătură cu Republica Congo, spuneți că este o prioritate, însă acolo 100 de femei sunt violate în fiecare zi. Eu aș dori un răspuns mai precis. Aveți un exemplu pe care ne puteți da, o acțiune uh, pe care o puteți lua pentru a răspunde la această problemă majoră. Aveți acum cuvântul doamna Jeleva pentru a răspunde la aceste trei întrebări. Human rights is a uh, very important. Drepturile omului sunt extrem de importante în toate discuțiile noastre politice. Vă pot asigura că există multe subiecte care țin de diverse crize în Balcani, în partea estică a continentului nostru, dar și în afara Europei. Eu am participat în mod foarte activ ca ministru de externe uh, la acea al Bulgariei. în legătură cu încălcările drepturilor omului în Zimbabwe și reducerea spațiului umanitar. Bineînțeles că există multe lucruri pe care le putem face, însă putem folosi diplomația tăcută pentru a convinge autoritățile politice dintr-o zonă de conflict pentru a ne Uh, acorda accesul pentru acțiuni umanitare. După aceea trebuie să mergem mai departe și să încercăm să folosim presiuni politice asupra autorităților. Însă, la întrebarea interesantă în legătură cu situația femeilor în Congo și abuzurile sexuale, ca femeie vă pot asigura că mă interesează foarte mult acest subiect și mă voi implica pentru că nu putem să ne permitem ca în secolul 21 să, să fie folosit abuzul sexual și violența bazată pe gen ca o armă de război. Sunt uh, pregătită să mă angajez la nivel operațional pentru a fi mai activă în protecția femeilor. Trebuie să continuăm. Dau acum cuvântul domnului Ivo Vagre. meni da mora... Mulțumesc, stimate doamnă Jeleva. Îmi pare foarte rău că ați răspuns la întrebări într-o atmosferă atât de neprielnică cum a fost astăzi în această sală. Ar trebui să facem totul pentru ca acest lucru să nu se întâmple așa încât uh, și domnul Baros să vă poată face o, mm, să dea o expertiză pe problema pe care am discutat-o, care să dovedească ceea ce ați spus dumneavoastră. Există însă o problemă în momentul de față două guverne care se împotrivesc ajutorului umanitar, Israelul și Sudanul. Dumneavoastră ați fost ministru de externe. Ce veți face pentru a spori relațiile cu aceste două guverne dacă primiți acest portofoliu? Madame Jeleva, vous savez. Doamna Jeleva, aveți cuvântul. Um, humanitarian right uh, uh, humanitarian assistance. Dreptul umanitar și asistența umanitară sunt un subiect independent. Știți că nu putem decât să facem lobby și să fim avocații unei uh, acțiuni concertate și să încercăm să ne oferim ajutorul. În cazul Sudanului, Uniunea Europeană este activă deja în această regiune de mulți ani. Situația se deteriorează în diferite zone ale țării respective. Nu putem să fim mulțumiți de această situație, ci putem să încercăm să facem cât mai multe. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim întotdeauna dispuși să mergem la fața locului și să vedem cum stau lucrurile cu autoritățile politice și să discutăm cu ele. În ceea ce privește Israelul, a menționat situația din Gaza, sunt conștientă de această problemă. Văd uh, multe posibilități de a fi mai activi în Israel, mai ales uh, prin discuții tehnice cu actorii implicați. voi vizita fâșia Gaza dacă sunt confirmate în această funcție. Aveți o întrebare suplimentară? Nu. Mm, the floor is for... Atunci are cuvântul doamna Harus. Domnul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Jevele, se știe că SIDA este boala săracilor, dar se știe și că uh, Organizația Mondială a Sănătății oferă medicamente gratuite numai dacă există o confirmare de către un laborator a analizelor de sânge pentru această boală. Multe persoane sunt uh, însă nu au acces la medicamentele respective din cauza corupției sau a unui ajutor umanitar uh, prost gestionat. Așadar, ce doriți face pentru a putea oferi mai bine ajutorul umanitar direct comunității și pentru a putea combate această corupție? Aveți uh, intenția să implementați o politică anume? Doriți să faceți acest pas curajos? Doamna Jeleva, aveți cuvântul. Ajutorul umanitar este o parte importantă a activităților noastre activitățile umanitare se orientează în funcție de nevoile unei țări specifice. Ați dat exemplul uh, bolii SIDA. Vom oferi medicamentele necesare și îngrijirea de sănătate necesară atunci când este nevoie. Știu că corupția la nivel uh, înalt este un fenomen foarte periculos, trebuie să fim conștienți de acest lucru, dar aceasta nu este parte a activității noastre. Uh, depășirea situațiilor de corupție din alte țări, dar putem contribui la combaterea fenomenului prin activitatea noastră umanitară, prin asigurarea faptului ca serviciile noastre și medicamentele noastre să ajungă chiar la destinatar, la persoanele care sunt uh, în nevoie. Mulțumesc. Dacă doriți, doamnă, să puneți o întrebare suplimentară. Aveți intenția să instituiți un task force european umanitar pentru a putea acoperi toate aceste nevoi dacă, va fi ne- dacă se va impune acest lucru, nu numai în cazul unei crize umanitare. Doamna Jeleva. În conformitate cu tratatul de la Lisabona, se instituie Corpul Voluntar European de Ajutor Umanitar. Acest uh, activitate suplimentară este de fapt activitatea unui task force care trebuie să se ocupe de probleme de sănătate publică și așa mai departe. Trebuie să fim conștienți că aceasta este o inițiativă bună, o inițiativă utilă, dar trebuie să fim realiști, pentru că nu avem bugetul necesar pentru a face acest lucru. Are cuvântul, spune doamna președinte, domnul David Maria Sassoli. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat. Trebuie să spun că nu sunt foarte satisfăcut cu răspunsurile dumneavoastră în ceea ce privește securitatea lucrătorilor umanitari. În multe zone în care suntem implicați. Ce veți sugera dumneavoastră înaltului reprezentant și comisarului pentru dezvoltare pentru a garanta securitatea lucrătorilor umanitari? Madame Jeleva, vă să la parole. Doamnă Jeleva, aveți cuvântul. Um, as I already mentioned, we have to um, work... După cum am zis, trebuie să lucrăm la ambele niveluri. Pe de o parte, securitatea lucrătorilor umanitari uh, asigurarea faptului că ei se poate lucra la fața locului în condiții sigure și în acest sens ar trebui poate îmbunătățirea activității de formare, de pregătire profesională la locațiile respective și la nivel politic, pe de altă parte, unde trebuie să facem apel la țările afectate sau la țările terțe să-și respecte dreptul umanitar internațional, pentru că acesta este dreptul care ne permite să ne oferim activitățile umanitare și ajutorul umanitar. Așadar, aceste două laturi trebuie integrate. S-a menționat uh, în altul reprezentant, vicepreședintea Comisiei, doamna Ashton, și sper ca cu dumneavoastră se pot avea o colaborare foarte bună, mai ales pe tema dreptului umanitar internațional. Mulțumesc, doamnă Sasoli. Doriți să, domnule Sasoli, doriți să mai puneți o întrebare? Da, Sudanul. Sudanul este țara spre care merg cele mai multe ajutoare umanitare, dar mai puțin de jumătate din populație are acces la apa potabilă. Ce propuneți pentru a asigura că Uniunea Europeană va avea uh, un rol cheie, nu va fi doar o sursă de fonduri? Eleva. Doamnă Jeleva, aveți cuvântul. Uh, Sudan este... Um... Sudanul se confruntă cu multe dificultăți. Probleme legate de refugiați, uh, persoane strămutate în interiorul țării are și probleme cu apa și probleme legate de furnizarea de alimente, tot felul de probleme. După cum știți, Comisia finanțează operațiuni pe teren de mulți ani deja. Sudanul a fost inclus din nou în programul anual al Comisiei. Acest lucru înseamnă că suntem conștienți de situație și um, am prevăzut acțiuni și în problema apei. Domnul Preda. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea, doamnă Jeleva, în primul rând să vă felicit pentru că ați fost nominalizată într-un post nominalizat într un post pentru un post care are legătură cu valorile Uniunii și eh, de multe ori aici se subliniază importanța acestor valori. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb, eh, ați amintit-o și mai devreme, dar aș vrea să reveniți asupra acestei chestiuni. Ehm, cum înțelegeți să luptați împotriva eh, violenței sexuale care a devenit o armă, o spuneți chiar dumneavoastră în răspunsurile date Comisiei, Aș vrea să dezvoltați puțin acest uh, subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Madame Șeleva, vă să la parole. Doamnă Jeleva, aveți cuvântul. We are providing uh, from um, victims of sexual violence pentru victimele violențelor sexuale și mm, violențelor uh, bazate pe gen, Uh, oferim uh, diferite intervenții de la adăposturi pentru femeile și fetele care au fost victime ale violen- actelor de violențe sexuale, de asemenea ajutor la nivel psihologic, deci sprijin psihologic și uh, sprijin în domeniul medical. Deci încercăm să oferim ajutor concret în aceste situații dificile. De exemplu, în Congo facem acest lucru. La nivel politic, intenția mea este să prezint Parlamentului uh, un document, un policy paper pe această temă. la nivelul politicilor sectoriale, aceasta este o prioritate a noastră de a uh, spori conștientizarea acestor abuzuri sexuale în țările curs de dezvoltare și faptul că sunt folosite ca arme în uh, situații de conflict. Iată, sunt două lucruri pe care uh, am de gând să le fac avem deja exemple de bune practici pe teren în uh, ajutorul oferit și asistența medicală oferită acestor victime. O întrebare suplimentară? Nu. La parole tam. Are cuvântul domnul Neusser. Ähm, Frau Jelena, im neuen EU Afghanistan äh Doamnă Jeleva, în noul plan de acțiune pentru Afganistan și Pakistan al Uniunii Europene, un plan de anul trecut, se subliniază din partea Uniunii Europene că va fi uh, oferit ajutor pentru uh, ajutorare autonomă acestor regiuni. Cum doriți să coordonați acțiunile ONU, NATO și UE în Afganistan? Și, doi, ce doriți să faceți concret pentru a putea proteja acțiunea civilă în Afganistan și pentru a o transforma într-o acțiune mai importantă decât acțiunea militară în Afganistan. Doamnă Jeleva, aveți cuvântul. Afganistanul este una din acțiunile UE foarte importante. Foarte multe fonduri au fost alocate pentru acest uh, teatru de operațiuni. Ajutorul pentru ajutorarea proprie este un uh, element cheie, mai ales în Afganistan mai ales în Afganistan, așadar acest amestec de ajutor umanitar cu intervenție militară este foarte vizibilă, ceea ce ne creează foarte multe probleme și suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă acolo. Dorim să vedem cum putem coordona mai bine ajutorul umanitar cu actorii militari. Este important pentru ajutorul nostru umanitar să se asigure accesul la zonele civile. Pe de altă parte, aceasta nu trebuie să fie activitatea militarilor din Afganistan. Și mai degrabă trebuie să înlăturăm această tendință pentru că ea merge împotriva principiilor uh, umanitare ale UE. Ajutorul și protecția civilă sunt un element important pentru Uniunea și comunitatea europeană și valorile sale și ele trebuie să meargă mână-mână cu acțiunea militară. Aceasta este, de fapt, cea mai mare ambiție a Uniunii Europene și cel mai important proiect al comunității europene și trebuie să contribuim cu toții, cel puțin eu sunt gata să fac acest lucru în ceea ce privește portofoliul meu de ajutor umanitar pentru a realiza acest lucru. Aveți o întrebare suplimentară? Da, am o întrebare suplimentară. În ceea ce privește ajutorul umanitar și a procesului de reconciliere anunțat de președintele Karzai, considerați în acest contextul, context că puteți iniția un dialog cu talibanii moderați? Doamnă Jeleva, aveți cuvântul. Talibanii controlează, după cum știm, 60% din teritoriul Afganistanului. Pentru acțiunea umanitară este important să avem acces la uh, ajutorul umanitar și la lucrătorii din domeniul ajutorului umanitar. Trebuie să, să conlucrăm cu toți actorii dacă acest lucru este de ajutor și dacă acest lucru înseamnă uh, protejarea vieților lucrătorilor umanitari. Doamna Strifler are cuvântul. Da, mulțumesc, doamna Jeleva. În uh, scrisoarea domnului președinte Barroso se spune că în coordonarea protecției uh, civile va fi competentă Direcția Generală ECO. Înseamnă acest lucru că o parte a operațiilor pentru protecția civilă vor fi finanțate din bugetul ajutorului umanitar și care este poziția dumneavoastră față de acest lucru. Aveți cuvântul, doamnă Jeleva. Vreau să spun foarte clar că avem linii bugetare foarte bine trasate pentru aceste subiecte de umanitar, ajutor umanitar, care are un buget de aproximativ 700 de milioane de euro. Protecția civilă are de asemenea un buget adițional. Nu există nicio îngrijorare cu privire la fuziunea acestor două linii bugetare, din potrivă. Acum avem chiar posibilitatea de a avea mai multă coerență, mai multă coordonare și, în final, uh, de a avea un ajutor umanitar și o protecție civilă într-o manieră complementară prin o îmbunătățire a eficienței celor două laturi, fără ca unul să folosească bugetul celuilalt, pentru că natura și scopul acestora este diferit. Madame Stifler, est-ce que vous avez... Doamna Stifler, aveți o întrebare suplimentară? Nu. Nous allons maintenant uh, procéder... Acum vom uh, da cuvântul colegilor din Comisia Asociată, sub Comisia pentru Drepturile Omului, uh, reprezentată de doamna Otala. Mulțumesc, doamnă președinte. Securitatea lucrătorilor în domeniul umanitar a fost deja discutată, dar aș vrea să o întreb pe doamna Jeleva cum poate oferi apărarea acestor uh, drepturilor uh, de bază ale refugiaților care trăiesc în tabere, având în vedere că sunt strămutați. Cum puteți să vă asigurați că drepturile lor uh, fundamentale vor fi uh, protejate prin formarea persoanelor care lucrează în aceste tabere? Doamna Jeleva, aveți cuvântul. I see the, your idea of training uh, in the... Într-adevăr, formarea celor care lucrează în taberele de refugiați este foarte importantă și utilă. Trebuie să evităm în situația celor care trăiesc uneori perioade foarte lungi de vreme în tabere, trebuie să evităm presiunile făcute asupra lor. de a se întoarce în țările sau regiunile de origine reîntoarcerea lor trebuie să se facă doar pe bază voluntară și cred că trebuie să organizăm acțiuni de formare și chiar cursuri pentru aceștia, pentru a învăța despre drepturile omului, despre drepturile lor și legea care îi apără. Madame Otala, este să avea... Doamna Autala, aveți uh, o întrebare suplimentară? Foarte pe scurt, doamnă președinte. Considerați că garantarea drepturilor fundamentale ale femeilor este o provocare în legătură legat de această situație și cum le puteți garanta? Um, reading the briefings about uh, this um, uh, hearing, uh, I uh, am citit uh, notele informative pentru această audiere și acolo am citit o frază foarte interesantă și anume și importantă. Faptul că femeile din aceste țări, din zone de conflict, sunt cele care reprezintă factorii schimbării lor. Și în cazurile de violență împotriva femeilor trebuie să fim foarte activi trebuie să le explicăm care le sunt drepturile, să le oferim sprijin psihologic și social. Pentru că e foarte greu să discutăm cu victimele violențelor sexuale și este foarte greu să le readucem la viața reală, la realitate la viața pe care o aveau înainte. Alors, nous sommes maintenant la session. Acum am ajuns la sesiunea de follow-up, întrebări legate de întrebările puse deja în runda 3 și a 4 de întrebări. Avem 9 minute, dar nu am primit conform procedurii întrebări scrise. Deci aveți 30 de secunde pentru a mi le trimite. Vă pun la dispoziție câteva secunde și dacă nu avem uh, întrebări suplimentare de follow-up, trecem la următoarea rundă de întrebări. Je pense que euh, Tis, Tis, elle fait permanent la décret. Oui, ah. oui, non, Monsieur Berman, s'il n'y a que vous, je pense que vous pouvez la poser. Domnule Bermans, cred că numai dumneavoastră aveți o întrebare, deci puteți o puneți chiar dumneavoastră. would... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Jeleva, aș vrea să faceți o analiză mai concretă în legătură cu ce nu a mers bine în acțiunea ONU, în acțiunea armatei din Congo, având în vedere că o, armata din Congo a, a ă, încălcat drepturile omului în mod foarte grav. Ce s-a întâmplat și cum putem preveni astfel de situații pe viitor? Vă rog concret să răspundeți. Doamna Jeleva, aveți cuvântul, spune doamna președinte. So, I'm here really not to, uh, to apply for the um, position of um, Director General. Nu uh, sunt aici în calitate de candidat uh, la postul de director general al acestor servicii. Nu cunosc detaliile acestei situații, dar pot să vă asigur că pot să vă dau, să vă fac propuneri concrete pentru a mătăți situația pe viitor.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 y últimamente muchos están siendo secuestrados en distintos países del mundo donde ejercen esta ayuda humanitaria. Por tanto, yo creo que necesita și uh, mulți lucrători umanitari uh, au fost răpiți. Trebuie să fie mai bine protejați de către Uniunea Europeană. Ce măsuri putem aplica pentru a spori protecția lor? Și aceste chestiuni vor fi incluse uh, în uh, sarcinile brigăzii voluntare europene? În ceea ce privește această brigadă voluntară europeană, trebuie să facem o propunere în legătură cu aceasta. In Trebuie să evităm punerea în situații dificile a voluntarilor. Trebuie să luăm în considerare foarte, să luăm foarte în serios situația legată de securitate. Și pentru a-i proteja, trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție Bineînțeles, Uniunea Europeană poate denunța încălcarea nerespectarea spațiului umanitar internațional, pentru că aceasta este o precondiție pentru ca noi să putem să ne facem treaba bine pe teren. Și în acest sens sunt gata să lucrez uh, cu vicepreședinta Comisiei, doamna Ashton, pentru a face apel la nivel politic, la cele mai înalte niveluri politice ale Uniunii, pentru respectarea dreptului umanitar internațional, a spațiului comunitar, eh, umanitar internațional, pentru ca activitatea celor din domeniul umanitar să um, poată să fie desfășurată în, în, în condiții de securitate sporite. Întrebare suplimentară. de voluntari. Care este calendarul pentru crearea acestei uh, brigăzi europene voluntare pentru ajutor umanitar. Vă rog, doamnă Jeleva. It is set by the Lisbon Treaty that... În tratatul de la Lisabona se prevede această echipă, acest corp sau brigadă. Voi vă voi, fa- voi face o propunere în fața acestei comisie, acestei comisii și Ea vă va fi prezentată înainte de 2011, care este anul european al voluntariatului. Și am, doresc să am uh, un schimb de opinii cu această comisie în legătură cu idei inițiale în legătură cu modul în care se poate aplica concret această idee politică. Le-am Maintenant à Madame Strifler. Doamna Strefler are cuvântul acum. Bon, vous dites, euh, vous avez dit à plusieurs reprises. Ați spus de mai multe ori că dreptul internațional umanitar este important, că îl veți susține la fața locului. Mi se pare normal acest lucru, pentru că Uniunea Europeană s-a angajat prin consensul european privind ajutorul umanitar și liniile directoare ale Consiliului din 2005 să promoveze dreptul uh, inter- umanitar internațional, dar în ciuda acestor angajamente, încălcarea sa, situațiile în care acest drept este încălcat sunt foarte numeroase și situațiile pe teren se agravează. Deci, concret, ce instrumente veți propune pentru a vă asigura de respectarea dreptului internațional umanitar? Aveți de gând să finanțați proiecte pentru respectarea acestuia prin uh, um, apel, uh, apeluri pentru proiecte, de exemplu? Aveți cuvântul. I can imagine that uh, uh we can organize... Pot să imaginez că putem organiza chiar în acest an un forum internațional în legătură cu dreptul umanitar internațional. Am vorbit despre acest lucru cu predecesorul meu lui Michel și mi se pare o idee bună să îi invităm pe toți actorii implicați. arată posibilitate ar fi să încercăm să convingem din ce în ce mai mulți participanți și actori, precum și autorități publice din statele terțe în care acordăm ajutor, să uh, fie conștienți de principiile noastre umanitare și să respecte dreptul umanitar internațional. În același timp, aș dori să ridic această problemă și în cadrul Consiliului Afaceri Ministrilor de Apărare, pentru că mi se pare important ca statele membre să fie angajate în procesul de a susține o respectare mai strictă a acestui drept internațional. Doamna Strifler, aveți o întrebare suplimentară? Nu? Urmează doamna de Kaiser. Dați-mi voie, doamna comisar, să revin la problema fâșiei Gaza. Răspunsul dumneavoastră nu ne-a convins. Ați spus că trebuie să fim mai activi, trebuie să lucrăm la fața locului și cu actorii locali. Este ceea ce a făcut domnul lui Michel foarte bine și doamna Ferrero Waldner. Când vreți să spuneți mai proactiv, spuneți că nu am fost suficient de activi. Nu cumva este vorba de faptul că ajutorul umanitar este blocat în Gaza. Eu așteptam o analiză a acestui, a acestei situații. Puteți să elaborați puțin în legătură cu acest lucru. Doamna Jeleva, aveți cuvântul? Se cunoaște faptul că de mulți ani uh, comunitatea internațională și mulți actori printre care comisarul lui Michel și doamna Fer- comisar Ferrero Waldner au încercat să fie active acolo. Nu este uh, nu spun că nu s-a făcut destul, însă este vorba de o criză prelungită și noi trebuie să facem tot ce putem pentru a ajuta. Nu trebuie să vă așteptați ca comisia sau eu ca comisar desemnat să poată să rezolve întreaga problemă de acolo totul ține de acțiunile noastre umanitare și că nu putem să acordăm un ajutor umanitar. În cazurile în care reușim să acordăm ajutor umanitar, acest ajutor este foarte util pentru populația din Gaza. Poate știți despre inițiativa luată de către Comisie, Cash for Work, datorită faptului că 95% din populația din Gaza depinde de ajutoarele noastre, acordăm sume de bani pentru activitățile prestate de populația locală, la curățirea orașelor și așa mai departe. Acest lucru este foarte util. Nu vă pot asigura că pot să rezolv întreaga problemă din Gaza. Uh, doamna de Kaiser, aveți o întrebare suplimentară? Mă mir că nu am auzit de la dumneavoastră, doamna Jeleva, mai mult despre instrumentele care pot fi utilizate pentru a exercita presiuni. Și aici mi se pare că avem uh, acțiuni pe care le putem întreprinde. Și ați fi putut să răspundeți la întrebarea domnului lui Michel când v-a întrebat ce instrumente veți uh, uh, utiliza și în raport cu Curtea Penală Internațională. Doamna Jeleva, aveți cuvântul? Deja utilizăm instrumentul de stabilitate, folosim toate posibilitățile pentru a intensifica dialogul politic. Este vorba de o situație extrem de complexă. În răspunsul meu anterior v-am spus că nu vă pot promite că voi rezolva problema de acolo. Nimeni nu poate promite acest lucru. Ceea ce este important este ca noi să ne asigurăm că putem ajuta la fața locului. Multe, putem inventa foarte multe instrumente, însă la început avem nevoie de uh, voință politică și dumneavoastră cunoaște, cunoașteți la fel de bine acest lucru. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Castler? Domnul președinte, doamnă Jeleva, în ciuda eforturilor internaționale, starea drepturilor omului în, la nivel internațional nu este neapărat îmbucurătoare. Libertatea de presă, de religie, de exprimare este călcată în picioare, de exemplu, în Iran, să nu vorbim de evenimentele recente de acolo. Tratatele obligă comunitatea europeană să răspundă și pentru respectarea drepturilor omului în lume. Am două întrebări concrete de aceea, doamnă Jeleva. Cum doriți dumneavoastră să vă aduceți contribuția la prioritatea aceasta a Uniunii? Poate unul, două exemple la ajutorul umanitar care ar putea fi folosit ca instrument și doi, care este situația în ceea ce privește condiționarea sau sancționarea celor care nu respectă aceste clauze, aceste valori. Doamna Jeleva, mulțumesc pentru acest răspuns această întrebare, mă scuzați, acordurile cu țările terțe sunt un instrument foarte important pentru influențarea acestora, mai ales atunci când vorbim de drepturile umanitare sau de securitatea lucrătorilor umanitari la fața locului. Printre prioritățile mele am menționat chiar la început câteva foarte importante cerința de mai mult respect, de mai multă respectare a dreptului umanitar internațional, cerința de sporire a eficienței ajutorului umanitar și a serviciilor pe care le oferim din punct de vedere umanitar, ceea ce s-ar putea întâmpla prin implementarea noilor metode. Am spus că experimentăm în momentul de față aplicarea noilor tehnologii în domeniul în care avem deja bune practici, noi tehnologii pentru securizarea situației lucrătorilor noștri în diferite regiuni. O dotare mai bună este de asemenea o componentă importantă. Toate aceste lucruri pot fi modificate. Mi, s a spus, mi s-a spus de către serviciile mele că avem chiar un nou sistem pentru auditare electronică care va fi dezvoltat, un sistem foarte bun care va influența pozitiv calitatea lucrului nostru. Domnule Castler, aveți o întrebare suplimentară? Mai ales la ultimul exemplu pe care l-ați dat, pot să vă întreb eventual care este rolul pe care îl veți juca dumneavoastră la ONG-urile sau uh, asociațiile exact în aceste domenii pe care le-ați menționat la auditarea acestor servicii. Cum vedeți, deci, colaborarea cu aceste instituții și organizații? Doamna Jeleva. După cum știți, noi nu ne oferim uh, ajutorul umanitar singur și fără ajutorul altor organizații. Întotdeauna sunt implicate peste 185 de ONG-uri în uh, oferirea acestor servicii. Nu este vorba numai de cele care lucrează la fața locului și ajută concret uh, oamenii care trăiesc în acele regiuni, ci este vorba și de o sursă importantă de idei și impulsuri și pentru domeniul auditării, așa cum ne-ați spus înainte, care sunt alternative la rapoartele noastre. La parole est à monsieur Mitchell. Are cuvântul domnul Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte. Cooperarea internațională este una din titlurile dumneavoastră. Colegul meu a menționat înainte care este dificultatea cu cei trei comisari care au portofolii care se suprapun și confuzia posibilă. Care va fi rolul dumneavoastră în domeniul cooperării internaționale? Vă la parol. Doamna Șeleva, aveți cuvântul? Voi încerca să le... Voi, îl voi asigura pe domnul Mitchell că nu va exista nicio confuzie, pentru că deja ne-am întâlnit de multe ori în săptămâna din precedentă acestor audieri, aproape în fiecare zi. Deci, eh, noi, grupul de comisari Relex, și există o diviziune clară între noi, eh, conform, conform rolurilor și competențelor noastre noi putem să asigurăm o coordonare și o coerență mai bună. Uh, lucru extrem de important. Și competența mea specială va fi să susțin cooperarea cu organizațiile regionale, cum ar fi ASEAN, Mercosur și multe altele. Lucru foarte important atunci când vorbim despre respectarea dreptului umanitar internațional. Dacă diplomația tăcută eșuează, trebuie să apelăm la organizațiile regionale pentru a le cere să ne ajute prin măsuri care să ne permită să ne putem desfășura, desfășura asistența. În multe cazuri trebuie să consolidăm capacitățile statelor vecine de a influența statul în cauză pentru a ne acorda acces la fața locului. Nu? Nu există întrebare suplimentară. Mulțumim. Avem acum ultima sesiune de întrebări suplimentare în legătură cu această ultimă rundă. Aceste întrebări trebuiau, transmite în, trebuiau transmise în scris, nu am primit asemenea întrebări, însă vă întreb acum dacă doriți să-i puneți întrebări suplimentare doamnei Șeleva. Nu văd semnale în acest sens, în care caz am, încer- am terminat sesiunea de întrebări și răspunsuri și dau cuvântul acum din nou doamnei Jeleva pentru remarcile de încheiere cu o durată maximă de 5 minute. Doamnă președinte, stimați deputați, vreau să vă mulțumesc pentru schimbul interesant de opinii. Mi-a făcut plăcere să discutăm astăzi și îmi va face plăcere să discut din nou cu dumneavoastră cât de în viitorul cât mai apropiat, dacă voi fi confirmată în funcție. Am fost alesă de două ori uh, în Bulgaria în calitate de deputat european și doresc să stabilesc uh, un dialog apropiat și intens cu dumneavoastră. În calitatea mea de politician, consider că dialogul este foarte important, nu doar dialogul cu Parlamentul European, ci mai ales cu cetățenii. Cred că trebuie să facem mai multe pentru ca cetățenii să se simtă mai aproape de Uniunea Europeană. Acesta trebuie să fie o prioritate pentru următoarea comisie și sunt sigură că Parlamentul va sprijini această prioritate. Și, din acest punct de vedere, Tratatul de la Lisabona ne-a oferit oportunitatea de a îi proteja mai bine pe cetățeni și pe cei uh, care suferă în alte părți ale lumii în momente de criză. Trebuie să folosim această șansă pentru a reduce distanța dintre instituțiile europene și cetățenii europeni, pentru a arăta că noi, instituțiile europene, suntem aici în interesul lor, în serviciul lor, pentru a le permite să trăiască într-un climat de pace, securitate și încredere pe viitor. Cetățenii au arătat că susțin rolul umanitar al Uniunii Europene, dar acest sprijin al lor, uh, faptul că au uh, confirmat că europenilor le pasă ce se întâmplă altora în lume și ce se întâmplă oamenilor săraci și vulnerabili uh, din afara granițelor noastre doresc să folosesc această oportunitate pentru ca cetățenii să se simtă mândri, mândri că împărtășim valorile noastre cu alții, mândri de faptul că instituțiile europene oferă speranță în viața celor uh, care au cea mai multă nevoie de ea. Doresc ca cetățenii să poată să spună că, cu contribuția mea, că focurile au fost stinse înainte să distrugă viața oamenilor sau că atunci când, loc, când tră, um, merg în străinătate să vadă un steag european pe o pompă de apă care a permis să se evite inundațiile. Fără sprijinul european acest lucru nu ar fi fost posibil. Dacă se întâmplă asta, voi, voi fi, uh, mă voi fi achitat de sarcina mea și voi demo, fi demonstrat cetățenilor europeni și altora din lume că europenilor le pasă și că știu cum să acționeze pentru a salva vieți, apăra demnitatea și a oferi speranță și că cetățenii și instituțiile europene împreună acționează și sunt mândri unii de alții. Aștept să lucrăm împreună pentru ca acestea să devină realitate. Vă mulțumesc! Je vous remercie. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Mulțumesc doamnei uh, comisar desemnat pentru răspunsurile sale și înainte de sfârșitul ședinței doresc să vă amintesc că Urmează o ședință a coordonatorilor de evaluare a acestei audieri astăzi cu ușile închise la ora 8 în sala ASP 1G2. Să încheiat ședința. O seară bună tuturor!